Bonjour à tous. Good morning, everybody. Bună ziua tuturor. Mă bucur că vă aflați aici. Fiți bineveniți la această audiere privind cetățenia Uniunii Europene. Este o plăcere să fiți aici, nu numai eurodeputații care sunt prezenți, ci toți cei care participă reprezentând organizații și instituții care militează pentru acest principiu al cetățeniei UE. Uh, Așadar, dați-mi voie să salut pe toți participanții la această audiere și uh, să spun cât de importantă este această audiere și tema sa. Vorbim despre cetățenie, despre ideile de bază ale Uniunii Europene. Ne-am uh, concentrat foarte mult uh, asupra dimensiunile financiare și economice ale crizei prin care a trecut Uniunea Europeană, încât uh, oarecum unii au pierdut din vedere că moneda euro nu înseamnă nu numai moneda euro înseamnă Uniunea Europeană sau piața unică, ci și cetățenia europeană și valorile sale reprezintă Uniunea Europeană. Lucru care a fost evidențiat în ultimii 20 de ani de când a apărut conceptul de cetățenie uh, a Uniunii Europene în tratatul de la Maastricht în 1992. Au fost uh, expuse o serie de uh, drepturi uh, Uh, legate de ideea cetățeniei europene. Libera circulație și dreptul de ședere în Uniunea Europeană, de a nu fi supus uh, la discriminări pe motive de naționalitate, dreptul de a vota și de a participa la alegerile municipale și uh, parlamentare, indiferent de locul de ședere în Uniunea Europeană de a fi ajutat, asistat de consulatele și ambasadele altor state membre atunci când e vorba de protecție, dreptul de a face petiții la Parlamentul European. Cunoaștem acest uh, drept uh, care este exercitat de, de fiecare dată aici în Comisia PETI de a se adresa pentru protecție ombudsmanului european. Uh, de a organiza și a susține Uniunea Europeană și uh, inițiativa uh, cetățean european de a cere legislație europeană într-un anumit domeniu și de când a intrat în vigoare tratatul de la Lisabona, dreptul de a te bucura de toate drepturile uh, care sunt prezentate în Carta Drepturilor Omului a Uniunii Europene. Așadar, aceasta este chestiunea cea mai importantă care a fost uh, pusă în aplicare în acest mandat uh, al Parlamentului European. Într-o coincidență fericită cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, printr-o serie de pachete care uh, au fost abordate de diferite comitete, comisii din acest uh, Parlament. Uh, judiția, justiția penală, Uh, Schengenul dreptul de a avea acces uh, egal la justiție, de a fi informat sau de a fi uh, evaluat uh, în urma unei consilieri juridice înainte de uh, orice uh, judecată în statele membre pe tot teritoriul Uniunii Europene și dreptul de a fi uh, protejat ca victimă a unor infracțiuni. De asemenea, uh, avem în vedere libera circulație a persoanelor, probleme de custodie a copiilor, cooperarea în justiție în materie civilă. Cetățenii europeni trebuie să fie informați în legătură cu drepturile de care se bucură. Aceasta este o problemă majoră. Trebuie ca oamenii să știe că cetățenia Uniunii Europene nu numai că există, dar chiar are importanță și este reprezentată aici, în Parlamentul European. Obișnuiam să spun că acest Parlament European este cel mai important uh, Parlament european uh, din toată istoria uh, europeană și mai mult decât atât este cel mai important Parlament în toată Europa. Dacă lumea ar cunoaște acest lucru, dacă oamenii ar ști acest lucru, că îi reprezentăm, 500 de milioane de oameni trebuie să ajungem la aceștia trebuie să-i facem să știe că acest Parlament uh, European uh, chiar are putere și că alegerile din 2014 uh, sunt importante. Pentru puterea lor, acestor eurodeputați, și trebuie să stimulăm participarea politică și angajamentul la procesul european. Dreptul de a vota în alegerile municipale și parlamentare trebuie subliniat, este foarte important ca drept. E vorba de identitatea cetățenilor europeni, pentru că acest Parlament European nu va fi uh, un întreg până când oamenii nu uh, sunt conștienți de faptul și nu sunt mândri de identitatea europeană care îmbogățește și este complementară identității naționale de care se bucură ca cetățeni ai Uniunii Europene și a statelor membre. Așadar, trebuie să construim uh, o sferă europeană publică astfel încât cetățenia uh, Uniunii Europene să fie finalizată la da, acest lucru ne vom referi în această audiere și vă salut pe toți. Vă mulțumesc că sunteți aici. Mulțumim de asemenea ă, coorganizatorilor ă, Comisia Europeană, François Le Bail și Evelyn Regner, care reprezintă Comisia ă, Jurii pentru că s-au implicat în aceste probleme, afaceri juridice, care rotunjesc uh, această idee a cetățeniei Uniunii Europene. În această sesiune de deschidere vreau să vă spun că se va face interpretare în toate limbile oficiale, cu câteva excepții. Excepțiile sunt, îmi pare rău să spun, estona, finlandeza și malteza. Toate celelalte limbi fac parte din regimul de lucru uh, lingvistic în această audiere. Această audiere este de asemenea transmisă pe internet, iar intervențiile vor fi înregistrate. Discuțiile din această dimineață se vor axa pe Uh, consolidarea cetățeniei Uniunii Europene și încurajarea uh, participării uh, cetățenilor la această idee. Începem acum dând cuvântul colegei noastre, doamna Evelyn Regner, prima, prim adjunct al președintelui Comisiei pentru Afaceri Juridice. Uh, ne va prezenta primul panel cu prima intervenție a co-președintelui, doamna François Lebai, din partea Comisiei Europene. Vă rog, doamna Regner, aveți cuvântul. Vă urez tuturor o dimineață excelentă. Bine ați venit acasă, pot să vă spun. Vă aflați în uh, Parlamentul European, sunteți uh, cetățeni ai Uniunii. Eu uh, vin din Viena, vin din Austria, dar sunt înainte de toate un cetățean al Uniunii. E vorba de drepturi și obligații, bineînțeles, pe care le deținem cu toții împreună, pe lângă obligațiile și drepturile pe care le deținem oricum. Cu alte cuvinte, um, prin intermediul cetățeniei europene, am dobândit noi posibilități. Avem posibilitatea de a călători în Uniunea Europeană, putem lucra în alte state din Uniunea Europeană și nu putem fi discriminați. Sunt principii extraordinare și iată de ce e foarte important că vă aflați astăzi aici. Pentru că trebuie, bineînțeles, să sprijinim traiul nostru de zi cu zi și există multe încă de făcut. Uh, Reprezentanții comisiei se află în acest sens aici, dar dumneavoastră, înainte de toate, um, sunteți bineveniți pentru că trebuie să știm ce nu funcționează bine și ce ar trebui să funcționeze mai bine pentru ca um, put- să putem trăi în Uniunea Europeană într-un mod mai democratic. Aș dori să subliniez uh, evoluțiile pozitive și în acest sens uh, să uh, scot în evidență um, instrumentul inițiativei cetățenești, un instrument care derivă din Tratatul de la Lisabona, instrument uh, care a subliniat că există încă multe dificultăți tehnice și piedici de natură financiară care apar în calea cetățenilor europeni care ar dori să demareze niște inițiative, um, ar dori să facă ceva la nivel european, dar încă se confruntă cu dificultăți. Iată de ce aș dori acum să scot în evidență îndeosebi inițiativa cetățenească referitoare la alimentarea cu apă acum, uh, în curând, uh, va atinge sau a atins deja pragul de un milion de semnături va avea cu siguranță încă mm, o marjă de manevră suplimentară la dispoziție pentru că inițiativa se desfășoară până în septembrie, s-ar putea chiar să atingă pragul de 2 milioane sau poate chiar mai mult. Cu alte cuvinte, cetățenia europeană e ceva viu, dar are nevoie de timp. Trebuie să fie încurajată, trebuie să creăm posibilitățile uh, necesare și trebuie să creăm un cadru oportun pentru ca toți să profite de aceste posibilități. Aș dori să subliniez acele nevoi de îmbunătățire, îndeoseb din perspectiva Comisiei Juri. În uh, domeniul uh, juridic avem nevoie de o cooperare um, transfrontalieră accentuată, îndeoseb când vine vorba de pregătirea judecătorilor, uh, când vine vorba de consultanții juridici, practic de toate acele persoane care activează în domeniul juridic. Pentru că aceste persoane trebuie să cunoască toate aspectele, deosebi acelea care se reflectă în viața de zi cu zi ale cetățeniei europene. Iată de ce trebuie să permitem ca la nivel european toți, uh, tot, toți acești oameni să fie bine pregătiți, trebuie să investim așadar în, în formare, dar trebuie să poată participa și la schimburi bilaterale. În uh, continuare, aș dori să vorbesc de programul Erasmus. Aici uh, ar trebui să creăm un program asemănător de schimb nu doar pentru studenți, ci și pentru ucenici, ca să oferim astfel posibilitatea cât mai multor cetățeni să profite de posibilitatea de a călători dincolo de granițele naționale domnul uh, președinte Lopez Aguilar, uh, președinte al Comisiei Libe, antevorbitorul meu, a amintit uh, aspect aspecte îndeosebi uh, importante, și anume informația. Cine călătorește în Europa? Ce înseamnă acest lucru? Ce înseamnă a fi cetățean european? E ceva suplimentar? E ceva complementar? Ceva pozitiv? Uh, și tocmai această audiere reprezintă cadrul în care dumneavoastră puteți să veniți cu propunerile dumneavoastră, criticile dumneavoastră și experiența dumneavoastră concretă. Iată, din această perspectivă vă urez dumneavoastră, dar și nouă tuturor mult succes la această audiere. Mulțumesc! Colegine Regner. Mulțumesc, stimată colegă Regner. Acum, uh, directorul DG Justice, doamna Lebai, aveți cuvântul, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi face o deosebită plăcere să mă aflu astăzi aici, în Parlament, pentru a discuta despre cetățeni. Aceasta este o audiere comună a trei comisii din Parlament și Comisia Europeană. Cred că este lucrul potrivit pe care îl putem face pentru a reflecta Uh, ceea ce ar dori cetățenii europeni să se întâmple în Uniunea Europeană cu un an înainte de alegerile pentru Parlamentul European. Știți bine că în 2010 uh, am lansat un raport cu privire la cetățenie, iar apoi am propus uh, să se implementeze 25 de măsuri în Uniunea Europeană. Între timp s-au făcut foarte multe pentru a realiza ceea ce ne-am propus noi la vremea respectivă pozitivă în ceea ce privește sănătatea transfrontalieră, protecția consumatorului, justiția penală și civilă și drepturile politice. Ideea unui an european al cetățenilor provine tocmai din acest raport, iar audierea de astăzi este primul eveniment uh, din anul uh, european al cetățenilor. Astăzi uh, voi încerca să vă spun câte ceva despre rezultatele consultărilor publice pe care le-am lansat cu privire la cetățenie. Veți vedea că, într-adevăr, este foarte interesant și o sursă de inspirație pentru acțiunile pe care dorim să le lansăm sau să le implementăm în anul care urmează. Primul element care este menționat de cetățeni atunci când uh, sunt întrebați uh, ce cred ei că ar putea fi făcut la nivel european pentru ei, ei menționează experiența cu birocrația de exemplu, atunci când uh, doresc să-și exercite dreptul de liberă circulație. Asta se întâmplă atunci când încearcă să se mute sau să se deplaseze într-un alt stat membru. Menționează probleme legate de birocrație, procedurile administrative îndelungate și mai mult uh, ne spun uh, că tot ce vom putea face pentru ei în această privință va fi foarte bun. De asemenea, ei ar dori să reducem birocrația atunci când uh, vine vorba despre documentele de identitate, uh, documente de reședință sau de stare civilă. Acesta este clar un mesaj foarte important pe care ni l-au transmis cetățenii. De asemenea, am, uh, am primit și răspunsuri foarte interesante de la cetățeni cu dizabilități. Cred că ar trebui să încercăm să găsim uh, o cale de a ne asigura că persoanele cu, cu dizabilități se bucură în alte state membre de toate beneficiile de care se bucură în uh, statul lor membru sau uh, în, de aceleași drepturi ca și cetățenii statului respectiv cu um, documentele de care dispun. Bineînțeles, un alt aspect important este legat de angajare, de găsirea unui loc de muncă. Acest lucru nu este surprinzător într-o perioadă de criză, pentru că avem 25 de milioane de persoane care își caută un loc de muncă. În pofida acestui nivel ridicat al șomajului, Există totuși deficit pe piața muncii. Există anumite posturi care nu sunt ocupate Cred că una dintre prioritățile asupra cărora va trebui să ne concentrăm în următorul raport ar trebui să, îi, să fie aceea de a ajuta pe cetățenii europeni să profite la maxim de oportunitățile oferite de piața muncii din Europa. Așa am să vă dau și un exemplu legislația europeană garantează în momentul de față că poți continua să îți primești uh, alocația de șomaj pentru o perioadă de trei luni dacă te duci într-un alt stat membru. Dar uh, se pare că nu este deloc ușor să-ți găsești un nou loc de muncă în trei luni. Perioada medie pentru a-ți găsi un loc de muncă în Uniunea Europeană este de 16 luni. Așadar, uh, Mm, bine, nu sugerez că ar trebui să prelungim acordarea acestei indemnizații de șomaj timp de 16 luni, însă cred că dacă am stabilit o astfel de perioadă, uh, le-am uh, oferit cetățenilor o șansă mai bună de a-și găsi un alt loc de muncă într-un alt stat membru. A mai fost menționat un alt element de către cetățeni în cadrul acestor consultări publice, și anume informarea. Uh, Uh, domnul președinte spunea mai devreme că informațiile lipsesc. Uh, lipsesc poate informații cu privire la Parlamentul European, așa cum spuneați și dumneavoastră, dar uh, lipsesc informații și cu privire la drepturile pe care le au oamenii. și cu privire la beneficiile pe care le oferă drepturile respective. Am lansat și un eurobarometru ale cărui rezultate ne-au arătat că s-au făcut progrese în acest sens. Astfel, unul din trei cetățeni uh, spune că este bine informat cu privire la drepturile sale. Aceasta este o creștere de 5% comparativ cu 2007. Este un progres constant, nu este o revoluție, nu este o creștere spectaculoasă, ci un progres, care însă nu este suficient. De aceea, cred că anul european al cetățenilor trebuie să contribuie la promovarea acestor drepturi. Este foarte frumos uh, să creăm drepturi pentru cetățeni, dar dacă aceștia nu și le cunosc, uh, aceste drepturi nu și-au niciun rost. Odată ce îți cunoști drepturile, se pune problema ce faci cu ele. Și tot în acest eurobarometru am uh, constatat că 25% dintre respondenți uh, se simt uh, destul de bine informați cu privire la uh, utilizarea drepturilor lor. Asta înseamnă că 75% nu prea știu clar ce să facă cu aceste drepturi. Acesta este un element foarte important uh, pe care trebuie să-l uh, luăm în considerare. Cetățenii nu trebuie să fie doar informați cu privire la drepturile lor, ci trebuie să, le, să li se explice mai clar la ce folosesc acele drepturi. Un alt uh, element care a, reaș- care a reieșit uh, din aceste consultări se referă la drepturile politice. Acest lucru este cu atât mai important uh, într-o perioadă premergătoare a alegerilor. Respondenții au fost întrebați, vi se pare normal să vă pierdeți dreptul de vot din țara dumneavoastră atunci când vă mutați într-o altă țară? Și, bineînțeles, uh, peste două treimi uh, dintre respondenți au spus că nu li se pare normal. Și cred că ar trebui să avem uh, o discuție pe această temă. Dacă locuiești într-o într-o altă țară nu înseamnă că trebuie să te rupi de tot de țara de origine. Nu înseamnă că trebuie să renunți de tot la drepturile din uh, țara ta de origine. Aceasta va fi o problemă importantă pe care va trebui să o rezolvăm. Este o problemă delicată, dar una importantă. Iată pe scurt câteva dintre rezultatele acestor consultări publice pe care le-am lansat. Audierea de astăzi este foarte importantă pentru noi, deoarece vrem să ascultăm ideile dumneavoastră și vrem să le integrăm în raportul pe care îl va elabora și pe care îl va publica Comisia pe data de 9 mai. Așadar, vă doresc uh, să aveți discuții fructuoase și aștept cu interes ideile care vor reieși din această discuție. Mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna Lebaie, în numele Comisiei, uh, că prezidați și noastră această întâlnire importantă, audiere importantă. Am uh, evidențiat aceleași principii, trebuie să ajungem la oameni și știm Cartea Drepturilor Omului există și va exista. Ea consfințește drepturi pentru toți cei 500 de milioane de cetățeni europeni. Noi reprezentăm acest Parlament European, e vorba despre cetățeni pe care îi reprezentăm și asta este o idee de bază a Uniunii Europene. Am uh, uh, pus bazele discuțiilor acum și acum vreau doar să vă reamintesc că toți uh, oaspeții care vizitează uh, Parlamentul European sunt bineveniți să-și păstreze uh, um, ecusonul uh, um, până când pleacă din uh, Parlamentul European. Uh, vă îndemn să păstrați acest ecuson pe toată durata audierii și la ora 1 veți putea servi uh, dejunul exact uh, în preajma sălii unde se organizează această audiere. Vă urez dezbateri fructoase și suntem gata să începem primul panel de discuții. Îl invităm pe colegul nostru Filip Buland să prezideze primul uh, panel. Uh, în care vor uh, lua cuvântul Ana Maria Corața Bild, uh, Michael Cashman, care sunt cei invitați uh, să vină în prezidiu, împreună cu domnul Calmart Barat, un petiționar, dacă vreți să veniți în prezidiu, Paul Nimitz, director al uh, Uh, pentru drepturi fundamentale și cetățenie de la Digi Justice, de la Comisia Europeană, doamna Adina Iana Vălean, o colegă din uh, Parlamentul European, care este raportorul pentru raportul uh, privind cetățenia europeană din 2010, și doamna Alison MacDonald, care reprezintă uh, Institutul European de la Universitatea din Leiden. Uh, acest uh, panel se va desfășura pe durata de o oră și vom discuta consolidarea cetățeniei europene, după care vom uh, dezbate liber această temă. Vă mulțumesc tuturor!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 Bună ziua! În primul rând vreau să-i mulțumesc domnului Lopez Aguilar, doamnei uh, Răgner și uh, doamnei Lebai pentru cuvintele introductive. În acest panel vom asculta părerea membrilor parlamenților, experți, un petiționar, un reprezentant al uh, Comisiei Europene în ceea ce privește consolidarea cetățeniei europene. Vor fi evidențiate greutățile cu care continuă să se confrunte cetățenii europeni atunci când vor să-și exercite drepturile garantate de tratat, și vom propune soluții pentru a depăși aceste obstacole. Iată, dat fiind că nu avem prea mult loc la prezidiu, unii dintre vorbitori s-au așezat în fața noastră și vor lua cuvântul ulterior. În ceea ce privește cetățenia europeană, această cetățenie este o noțiune care a fost uh, atribuită tratatului, prin tratatul de la Maastricht celor care uh, au una dintre naționalitățile statelor membre care compun Uniunea Europeană. Și nu știu dacă trebuie în mod sistematic uh, să uh, punem în balanță cetățenia și naționalitatea. Deci uh, cetățenia europeană este o modalitate de a evidenția această naționalitate care este atât de diferită și bogată între diferitele state membre. Uniunea Europeană promovează libertatea de circulație a bunurilor, a persoanelor, a mărfurilor, a capitalului pe întreg teritoriul european. Și uh, în Comisia PETI ne întâlnim uh, periodic cu situații, cu plângeri care se referă la obstacolele cu care se confruntă cetățenii europeni în uh, exercitarea dreptului la libera circulație. Și uh, pe această temă avem foarte multe plângeri în ceea ce privește recunoașterea calificărilor profesionale, uh, Uh, diferite niveluri de uh, fiscalitate, probleme familiale legate de divorțuri, de pensii. E vorba de situații care afectează pe cetățenii europeni care merg dintr-un stat uh, membru în altul pentru a-și exercita profesia sau pentru a trăi liber pe teritoriul Uniunii Europene. Greutățile însă sunt făcute întotdeauna pentru a fi depășite și modalitatea de a face acest lucru pe care o propunem cetățenilor europeni, aceste modalități sunt diferite, există petiții prin care se poate face acest lucru, Curtea de Justiție Europeană, Curtea Europeană de Justiție, Comisia Europeană inițiativa uh, cetățeanului european, care din aprilie 2012 este un instrument suplimentar aflat la îndemâna cetățenilor europeni și eurodeputații care îi reprezintă și sunt aleși. Deci există diferite modalități de a se exprima pentru cetățenii europeni. Uh, și pentru a putea aduce la cunoștința instituțiilor europene greutățile cu care se confruntă în fiecare zi atunci când uh, își exercită drepturile și trăiesc pe teritoriul Uniunii Europene. Cu diferiții vorbitori uh, vom încerca să abordăm toate aceste aspecte legate de cetățenia europeană și problemele pe care aceasta le presupune și după intervențiile uh, acestea vom uh, purta discuții, va avea loc o dezbatere până la ora prânzului. Deci până la ora 13. Fără a mai uh, zăbovi asupra acestei părți introductive. O să o prezint pe doamna Adina Iana Valean, raportor al rezoluției Parlamentului European în ceea ce privește raportul 2010 privind cetățenia al Uniunii și uh, coordonator din partea ALDE al Comisiei PETI. Aveți cuvântul 5 minute, doamnă. Mulțumesc foarte mult. Aș începe prin a spune că este o mare plăcere pentru mine să mă aflu astăzi aici, vorbind despre cetățenia europeană, un subiect care mi este foarte drag pentru că am am venit în Parlamentul European în 2007. Despre asta este vorba în acest proiect. Este vorba de fiecare dintre noi, de apartenența la o comunitate. Vin dintr-un stat membru nou, sunt româncă și am avut uh, o experiență la prima mână cu modul în care țara mea a fost schimbată în bine prin apartenența la Uniunea Europeană. Uh, sunt noi oportunități, dar și noi responsabilități. Nu o să vorbesc despre beneficii, despre avantaje, pentru că și dumneavoastră le trăiți, oriunde trăiți noastră în Uniune, însă aș vrea să subliniez câteva puncte importante care fac viața noastră ca europeni destul de grea. Ca raportor pentru raportul privind cetățenia europeană din 2010 și anterior în ceea ce privește libera circulație a cetățenilor, m-am întâlnit cu o serie de probleme pe care dumneavoastră le-ați semnalat din toate colțurile Europei. În primul rând, în ceea ce privește libera circulație, care pare cu siguranță pentru toți dreptul fundamental numărul unu al oricărui cetățean. Din păcate,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 8 uh, ani de la intrarea în vigoare a directivei privind libera circulație și totuși nu a fost implementată de toate statele membre. Majoritatea plângerilor se referă la dreptul de a intra într-o țară, dreptul de ședere mai bine de 3 luni, valabilitatea permisului de ședere și a dreptului membrilor de familie. Toate aceste drepturi care asigură că fiecare dintre noi poate să uh, călătorească în Europa și să trăiască cu familia unde își poate permite și unde dorește statele membre ar trebui să înlăture toate obstacolele. Am, am obosit uh, tot auzind de acest lucru și uh, credeți-mă, și eu uh, m-am săturat să o tot spun. Totuși, aplicarea legislației în mod corect face parte din acest lucru. Uh, cetățenii trebuie să-și cunoască, cunoască și exercite drepturile. Iată de ce apreciez foarte mult uh, faptul că Comisia a declarat anul 2013 anul european al cetățeniei. În această lumină aș vrea să menționez de asemenea și încălcările flagrante ale drepturilor care uh, se petrec în Europa. Acestea sunt inacceptabile și șocante în același timp. Vă amintiți scandalul din 2010 cu autoritățile franceze și minoritatea romă. Desigur, am vorbit atunci de expulzare în masă și asta nu numai că încalcă directiva privind libera circulație, ci contravine drepturile de bază și principiile de bază ale Uniunii Europene prin directive restrângerea dreptului la liberă circulație și dreptului de ședere din motive de ordine publică și uh, ordine uh, politică publică uh, nu pot fi acceptate indiferent de etnie. Este timpul să avem o responsabilitate comună pentru integrarea minorității rome și pentru alte minorități în comunitatea Uniunii Europene. S-a vorbit mult despre acest lucru însă nu s-au întreprins acțiuni pentru a rezolva această chestiune delicată. O a doua problemă cheie o constituie recunoașterea uh, documentelor privind statutul uh, starea civilă. Să vă dau un exemplu. Documentația în ce privește parteneriatul între persoane de același sex nu este recunoscută peste tot în Uniunea Europeană. Uh, dacă o țară nu dorește să recunoască căsătoria uh, între două persoane de același uh, sex, uh, totuși persoanele respective trebuie să fie recunoscute dacă, se, dacă călătoresc dintr-un stat membru în altul și acest lucru trebuie să se facă fără niciun fel de discriminare în ceea ce privește orientarea sexuală sau naționalitatea. De asemenea, și acest lucru este un drept fundamental al Uniunii Europene și, nu în ultimul rând, libera circulație pe piața muncii uh, care uh, a Uh, dus la multe articole în presa din uh, acest an. Cetățeni din România, din Bulgaria vor fi în sfârșit uh, liberi să-și exercite dreptul de a lucra într-un alt stat membru. Este timpul să punem capăt acestei discriminări anacronice care a creat o a doua clasă de cetățeni europeni în cadrul Uniunii Europene. Și aș vrea să punctez un singur lucru. La 1 ianuarie 2014 nu vom asista la o migrație în masă, ci o legalizare a tuturor migranților. Uh, trebuie să avem libera circulație uh, a, pe piața muncii pentru a avea o liberă circulație a cetățenilor într-adevăr. Și mă opresc aici și vă mulțumesc. Vă mulțumesc, doamnă Vălean, pentru intervenția dumneavoastră. Acum urmează domnul Michael Cashman, membru în uh, Comisia PETI și membru suplant în Comisia um, Jurii. Uh, el uh, uh, promovează drepturile LGBT în Parlamentul European. 5 minute, domnule Cashman. Merci, cher Philippe. Uh, merci à tous. Um, I'm going to speak... Uh... Mulțumesc, Filip, mulțumesc tuturor. Sper că voi reuși să mă încadrez în timpul alocat. Dar aș dori să mă concentrez asupra libertății de mișcare, libertatea de ședere și asupra decedaților, combinație interesantă. Dați-mi voie, înainte de toate, să laud uh, inițiativa cetățenească și rolul acesteia în cadrul Comisiei PETI. Atunci când cetățenii interacționează cu eurodeputații, ne confruntăm cu situațiile lor și sper că hotărârile pe care le luăm apoi sunt mult mai informate și mult mai orientate înspre soluții. Pentru ca cetățenii să poată avea acces la procesul de formulare de politici, este foarte important ca aceștia să aibă acces la toate documentele elaborate de cele trei instituții. Spun acest lucru în calitate de raportor uh, asupra regulamentului inițial care se ocupa de aceste probleme și în calitate de raportor uh, la revizie. Aș dori să-l salut pe Milo Capetani, care este astăzi cu noi în sală și este tatăl um, aceste inițiative de a avea acces la document. Fără um, activitatea dumnealui nu am avea astăzi acces la documentele instituțiilor. Aș dori să vorbesc de problema cu care se confruntă familiile uh, de același sex și uh, limitările libertăților de mișcare. A vorbit într-adevăr pe bună dreptate de problemele cu care se confruntă cuplurile de același sex în UE. Legislația de familie în UE permite uh, libertatea de mișcare și ar trebui să facă ca parteneriatele și căsătoriile înregistrate într-un stat membru să fie recunoscute și în celelalte state membre, așa cum se întâmplă deja când vine vorba de orice alt document de natură juridică eliberat de un stat membru. E vorba, în mod evident, de o interzicere, de o limitare a dreptului de uh, liberă circulație și de ședere în UE. În ziua de astăzi, opt state membre 8, sperăm, cu Franța și Regatul Unit, permit uh, căsătoriile uh, cuplurilor de același sex. 13 permit parteneriatele între persoanele de același sex. Dacă privim numărul persoanelor care au dreptul la a se căsători sau la a încheia un parteneriat, atunci, în aceste țări, atunci ajungem la o concluzie, în mod evident că există o o lipsă a unei proporționalități în UE. În urmă cu 10 ani am primit petiții referitoare la drepturile fundamentale în ceea ce privește proprietatea, și dreptul la recurs. De-a lungul acestor ani, numeroase persoane au căzut victime unor fraude imobiliare în Spania. Nu au putut dobândi documentele necesare referitoare la uh, proprietatea pe care o dețineau, documente fără care nu puteau să fie alimentați cu electricitate sau apă sau uh, în lipsa cărora și-au pierdut chiar proprietatea uneori au fost privați de proprietatea lor din uh, motive de așa zisă dezvoltare uh, imobiliară, iar uh, acești cetățeni nu au primit compensare. Chiar am văzut că aceștia au fost evacuați de pe proprietățile pe care le-au achiziționat în mod legal. Au fost evacuați fără a primi nicio explicație. Au existat de asemenea probleme cu um, zonele costiere, unde s-a construit în mod excesiv, problemă care este acum abordată de autoritățile spaniole. Dorim uh, ca toți participanții să beneficieze de o soluție corectă și echitabilă. Dacă îmi permiteți, aș dori să conchid pe o notă ceva mai um, amuzantă, dacă doriți. În uh, Parlamentul European, uh, coordonatorii, am, am, din Comisia Libe, a fost celea care am uh, um, adresat o întrebare referitoare la repatrierea um, persoanelor decedate într-un alt stat membru și mi-a spus că doar tu, Cashman, poți să activezi pentru cetățenii care nu te mai pot vota. Este totuși o problemă de importanță esențială. La ora actuală, și am să încerc să fiu se poate de succint, dacă uh, o persoană decede într-un stat membru care nu este statul de origine, este foarte greu să ne închipuim suferința pe care, uh, prin care trec membrii familiei pentru a repatria persoana decedată. Din păcate, foarte mulți oameni se confruntă cu aceste probleme. Cunosc un uh, cuplu um, al căror fiu a decedat uh, în timpul primei sale vacanțe în Spania a fost extrem de costisitor pentru ca rămășițele decedatului să fie amplasate într-un uh, coșciuc de zinc, au trecut uh, prin uh, alte, o, o lungă serie de um, probleme birocratice și, din păcate, nimic, foarte puțin s-a schimbat. Se pare că avem absolută libertate de mișcare până în clipa în care decedăm. Eu cred că libertatea de mișcare, libertatea de circulație ar trebui să continue până în clipa în care uh, revenim în sânul familiei. Cu toții suntem uh, conduși, suntem uh, motivați de cetățenii. Iată de ce e important să facem mai mult și nu mai puțin. Mulțumesc! Merci, Mulțumesc, domnule Cashman, pentru intervenția dumneavoastră care a cam depășit puțin um, timpul, dar acum dau cuvântul doamnei uh, Corața Bild, care este membră a Comisiei uh, pentru Piața Internă și Protecția Consumatorului și membru supleant în Comisia LIBE. Doamna Corața Bild este și raportor uh, pentru Piața Internă a Serviciilor, situația actuală și uh, etape viitoare. Aveți 5 minute. Dar uh, nu-mi lași mie bucățica Uh, care a rămas de la colegul meu. Azi dimineață când am venit aici, uh, m-am bucurat foarte mult uh, să vă întâlnesc la începutul zilei în Parlament, pentru că provocarea noastră cea mai mare este să schimbăm viața cetățenilor în bine. Și asta împreună cu Comisia. Eu sunt o adevărată cetățeană europeană. Da, chiar așa, de ce vorbesc franceză? Italian, I have a British passport. I... Sunt italiană, am pașaport britanic, trăiesc în uh, Suedia, am studiat în uh, Franța, am un bacalaureat francez, am uh, condus două companii în Italia înainte să fiu membra a Parlamentului European. Sunt aleasă de suedezi, direct de poporul suedez. Mi-am petrecut 30 de ani din viață trăind, lucrând în diferite țări europene. De aceea uh, sunt foarte interesată să rezolv problemele cu care se confruntă milioane de cetățeni uh, din Europa care încă se chinuie să-și înmatriculeze o mașină într-o altă țară sau uh, care se chinuie să-și, să obțină o recunoaștere a diplomelor s-au menționat și alte probleme, lipsa de informare, lipsa de conștientizare, lipsa de cunoaștere a drepturilor, probleme cu administrația locală. Trebuie să vă spun însă că am realizat foarte multe în Parlament pentru a promova o legislație mai bună, uh, pentru a armoniza legislația și pentru a combate uh, fragmentarea. Aceste probleme au fost evidențiate de studiul Comisiei. Cetățenii vor simplificare, vor mai multe reguli comune comune și mai armonizate. Însă, într-o perioadă de criză, guvernele introduc mai mult protecționism, mai mult naționalism și mai multă subsidiaritate iar noi dorim să susținem bun, binele comun, apartenența la familia comună. Însă trebuie să lucrăm împreună, pentru că soluția la criză nu este uh, mai puțină libertate și o închidere a granițelor, ci din potrivă, trebuie să avem o mai, multă, o mai mare deschidere. Cel puțin acesta este mesajul care a reieșit din consultări. De aceea mă bucur uh, că am avut, uh, am avut acele uh, progrese cu directiva privind uh, piața uh, internă sunt probleme foarte importante pe care trebuie să le rezolvăm. Apoi, ordinul de protecție pentru femeile și bărbații uh, supuse actelor de violență. Este vorba despre protecția victimelor uh, actelor de violență, dreptul la interpretare, drepturile consulare ale cetățenilor uh, care vor să călătorească fără probleme, dreptul la protecție și așa mai departe. Dacă cumperi un pachet de călătorie uh, dintr-un alt stat membru, plătești un preț dublu decât în statul tău membru. Și noi încercăm să rezolvăm toate aceste probleme. Și împreună cu dragul meu prieten uh, Michael Cashman vom reveni la legislația privind accesul la documente publice și multe alte subiecte. Totuși, implementarea în statele membre este o problemă reală. Nu este doar o problemă de protecționism și de voință. Este o problemă și la nivelul autorităților locale, care uh, nu trebuie să facă diferență între un român și un bulgar, care sunt cetățeni europeni și cetățenii din uh, comunitatea respectivă. Mă bucur că ați menționat acest lucru. Ne-am străduit să introducem aceste țări în Schengen. Uh, pentru că vrem uh, ca toți să se bucure de aceleași drepturi cetățenești. Trebuie să lucrăm cu autoritățile locale. M-am săturat uh, când aud uh, că toată lumea dă vina pe Bruxelles, care este un fel de țap ispășitor. Mă bucur că am adoptat pachetul legislativ privind guvernanța pieței unice. Ideea este să colaborăm mai bine cu parlamentele naționale și cu autoritățile locale. Dacă punerea în aplicare nu se realizează, putem să avem cea mai bună legislație, dar lucrurile nu vor funcționa. În încheiere, Filip, aș vrea să vă spun un lucru. Am uh, trăit uh, la cei doi poli ai Uniunii Europene toată viața mea și uh, Există o problemă culturală, există o problemă de lipsă de încredere. Unii consideră că e mai bine în altă parte decât la tine în țară. Trebuie să eliminăm acest tabu cultural. Libertatea de circulație este un beneficiu. Directiva privind uh, libertatea de circulație a pacienților a fost o realizare enormă, cel puțin uh, la nivel uh, psihologic, pentru că existau obstacole în calea acestei libere circulații și totuși uh, nu poți uh, să-ți cumperi medicamente din alte uh, state membre pentru că au nume diferite. Și dacă nu ai la tine medicamentele, ai putea să ai probleme în a-ți le cumpăra. De asemenea, eu susțin dreptul de vot al cetățenilor. În toți acești ani am votat și în Suedia și în Italia și sunt foarte mândră de acest lucru aș dori să vă invit să vă exercitați drepturile, pentru că uh, numărul uh, alegătorilor care votează în alegerile europene este foarte mic. Aveți dreptul să ne reprezentați, uh, să ne verificați, uh, să ne um, dați votul dumneavoastră. Cred că acest uh, Parlament va trebui să continue să voteze public. Eu sunt împotriva votului secret. Dumneavoastră aveți dreptul să știți ce votăm, de ce votăm și să ne trageți la răspundere. Apoi, uh, un alt element este legat de platformele de socializare. Așadar, uh, vă rog să ne transmiteți punctele dumneavoastră de vedere și prin aceste rețele de socializare. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Merci, Ana Maria. Voilà. Mulțumesc, Ana Maria. Iată, pasiunea uh, deja debordează. Este important uh, să fie atins problema principiului subsidiarității. Cred că trebuie să revenim la această temă. Acum dau cuvântul domnului uh, Kamaljit Barat, un cetățean britanic care a depus o petiție în legătură cu uh, directiva privind drepturile cetățenilor și membrilor de familie să circule sau să uh, uh, poată să uh, locuiască liber pe, cetăț- pe teritoriul unui stat membru. Aveți uh, cuvântul 10 minute, domnule Barat. În primul rând vreau să mulțumesc organizatorilor astăzi că mi-au dat posibilitatea să vorbesc. Uh, Uh, sunt uh, trei puncte la care mă voi referi și care reflectă atât viața mea profesională și personală. E vorba de experiențele pe care le-am avut atunci când am depus uh, cerere pentru obținerea unei vize Schengen. Primul lucru la care vreau să mă refer este legat de dreptul de a primi viză de către soția mea, care are cetățean indian. Uh, apoi uh, mobilitatea studenților uh, uh, și, în al treilea rând, vreau să vorbesc despre rolul pe care guvernele, administrațiile locale pot să îl joace. Acum, mergând mai departe, am hotărât să uh, beneficiem de posibilitatea de a circula și pentru că uh, in, soția mea avea un pașaport uh, indian, a trebuit să uh, cer uh, o viză pentru ea și atunci am descoperit acest drept de uh, a circula liber. liber. mi s-au, lucrurile mi s-au părut uh, foarte, foarte simple și că totul avea să meargă strună. Uh, dar totuși teoria nu a fost deloc pe măsura uh, realității. M-am adresat autorităților care m-au îndreptat către uh, oficialii care se ocupă de eliberarea uh, vizelor. Și de acolo au început frustrările, pentru că mi s-au uh, cerut niște lucruri care au dincolo de ceea ce este înscris în directiva privind libertatea de circulație. Detalii bancare pentru soția mea, de pildă, dovada că avea o slujbă în Regatul Unit, asigurarea mașinii mele, uh, dintr-un motiv foarte bizar, și Uh, un uh, lucru uh, la care au insistat foarte mult, asupra care au insistat foarte mult, să obțină cheltuielile administrative. Sigur, totul funcționa pe baza principiului primul venit, primul servit, deci puteau să prelucreze cam 60 de cereri pe zi, așa încât trebuia să stai la coadă, tot timpul trebuia să reamintesc uh, celor de acolo că sunt aici pentru uh, o chestiune legată de directiva privind uh, libertatea de circulație. Și sigur ceea ce mă nebuna era că număram persoanele aflate în fața mea să văd dacă o să intru în lotul care urma să fie primit în ziua respectivă sau nu. i-am arătat unui funcționar că cererea mea era legată de uh, libertatea de circulație. Am uh, prezentat documentele și anume directiva, dar persoana a insistat uh, să prezint detalii bancare, asigurarea mașinii, documente de la angajatorul soției mele, astfel de documente. Dar nu aveam nicio altă posibilitate Uh, noi uh, deja uh, ne rezervasem loc pe ferryboat, camera la hotel, deci lucrurile erau planificate. Întorcându-mă cu trenul, m-am gândit cum pot să ies din toată această afacere. Și am trimis un e-mail deputatului local. Am așteptat niște zile până când mi s-a răspuns Și m-am gândit, bun, dacă nu primesc niciun răspuns, uh, o să încerc uh, să rezolv singur, deci uh, m-am, am surfat pe Google, pe Yahoo, încercând să găsesc o soluție. Am parcurs tot acest uh, proces. A fost anunțată o procedură de infringement uh, când eram la Londra. Ceea ce am făcut înainte de a veni aici, m-am gândit cum pot să pun lucrurile uh, în mișcare. Deci am făcut același exercițiu și uh, site-ul consulatului îți dă posibilitatea să vii, să faci o programare, să uh, uh, ai o întâlnire cu un uh, oficial. Însă asta Uh, poate să dureze foarte mult dacă dorești, însă o cale rapidă uh, de a-ți promova cererea uh, adresează-te site-ului nostru privind resursele externalizate. Deci, în momentul în care te adresezi acestor autorități, practic ești o tranzacție, nu o persoană pe care trebuie să o rezolv, uh, să uh, deci ești uh, tratat ca o sursă de venit și insistă să plătești taxele administrative. M-am uitat din nou pe site-ul lor și tot ce am putut să văd pe acel site legat de libera circulație de mișcare era un link cu secțiunea de eliberare a vizelor unde erau scrise toate chestiunile de uh, directive și apoi te duci la un document de 47 de pagini în PDF unde este uh, prezentată directiva. Cum poate o persoană care nu cunoaște foarte bine uh, lucrurile să înțeleagă? Dacă ai făcut dreptul, poate că poți să înțelegi acest uh, document de 47 de pagini în jargon juridic. Și acolo mai exista un link care spunea membrii de familie ai cetățenilor UE și de acolo te duceai iarăși la un, pe un link, uh, uh, la un chat unde nu înțelegeai absolut nimic decât că trebuie să plătești o taxă administrativă. Apoi, uh, asta sunt chestiunile și greutățile pe care le-am avut în legătură cu viza. Anul următor ne-am gândit să ne ducem la Amsterdam să um, sărbătorim aniversarea căsătoriei noastre. Uh, în 40 de minute uh, am primit un telefon, i s-a spus uh, puteți să veniți să stăm de vorbă sau iată documentele pe care trebuie să le prezentați pentru a primi viza ne-a fost livrat pașaportul în 72 de ore de atunci. Lucrurile, așadar, în acest caz au funcționat așa încât îmi imaginez că uh, se poate și așa. Al doilea punct pe care aș dori să îl uh, pun în discuție este legat de uh, mobilitatea uh, elevilor, a studenților, pentru că uh, sunt uh, director la o școală Uh, am stat de vorbă cu persoana care uh, răspunde de calificările uh, elevilor care merg dintr-un loc, loc în altul și dacă vrei să beneficiezi de avantajele de a studia într-o țară străină, poți să plătești uh, până la 9.000 de uh, lire sterline pentru uh, taxe de educație de învățământ pe care trebuie să le plătești fără a fi rambursate. Niciunul dintre elevi nu știa că are dreptul acesta bineînțeles că nu Uh, făcuseră uh, investigații în acest sens, afle care le sunt drepturile, însă sunt uh, lecții legate de cetățenia Uniunii Europene, uh, unde ai dreptul să studiezi în străinătate. Sigur că uh, în rest, trebuie să te bazezi pe informațiile care sunt prezentate uh, de mass media și care nu sunt întotdeauna foarte obiective. Chiar dacă am uh, putea să depășim acest obstacol legat de lipsa de cunoștință, uh, totuși trebuie să-i convingem că este posibil să facă acest lucru. Dar mai există și un alt obstacolul uh, care îl reprezintă banii. Banii sunt prezent, uh, plătiți uh, de guvern. Nu este vorba de uh, o bursă, ci banii aceștia trebuie rambursați. Dar banii nu pot fi folosiți decât la universități uh, din Regatul Unit. Deci care sunt opțiunile? Uh, zona Uh, pe care o deservește școala unde sunt uh, uh, director, uh, este o zonă de oameni uh, care sunt uh, dezavantajați, sunt persoane care nu au mijloacele economice care să poată să să poată să-și plătească taxele. Deci dacă nu poți să folosești împrumutul care ți se dă în afara uh, Regatului Unit, deci nu poți decât să te duci la o universitate din Regatul Unit. Aceasta este o modalitate de a folosi uh, acel împrumut dat uh, pentru a-ți plăti studiile. Să vorbim acum despre tineretul în mișcare, această inițiativă care uh, prin care dorim ca 20% din tineri să poată să studieze în străinătate. Trebuie să ne asigurăm că acești 20% sunt reprezentativi pentru uh, cetățenii uh, europeni. Pentru că așa cum este configurat sistemul britanic acum, acest 20% va fi reprezentat numai de persoane care își pot permite să meargă să studieze în străinătate. În unul dintre rapoarte, dacă nu mă înșel, Comitetul Regiunilor s-a vorbit uh, despre necesitatea de a transmite informațiile și de a conștientiza uh, persoanele la nivel uh, local. Atunci când un rezident dorea să știe cu cine trebuie să ia legătura pentru o anumită uh, chestiune, avea trei opțiuni. Uh, s-a stabilit cu câțiva ani în urmă că uh, trebuie să existe un soi de ghișeu unic uh, unde să un uh, candidat la astfel de bursă să se poată prezenta, să primească toate informațiile uh, necesare. Deci să nu se mai uh, ducă în puncte diferite pentru a obține informațiile. Ceea ce cred că trebuie să facem și vorbesc acum uh, despre Europe Direct și despre alte astfel de instrumente, de că vrem ca totul să ajungă la aceste uh, autorități locale care au deja infrastructura și sistemul, felul în care în încearcă să integreze diferite departamente și să folosim acest lucru ca un vector pentru transmiterea informației la nivel uh, local. S-a spus că administrațiile locale întotdeauna dau uh, vizita pe Bruxelles și așa mai departe. Dar uh, nu este întotdeauna uh, așa, pentru că de multe ori uh, Uh, și posibilitățile autorităților locale sunt blocate. Mulțumesc! Merci beaucoup, Monsieur Barak, pour... Mulțumesc foarte mult pentru această mărturisire. V-am lăsat mai mult timp la dispoziție pentru că nu sunteți antrenat, așa cum sunt deputații, să vorbiți uh, într-un anumit timp alocat. Plus că ne-ați uh, transmis această parte emoțională și punctele pe care le-ați menționat dumneavoastră um, reflectă realitatea cetățenilor europeni. Ați vorbit despre educație iar Uniunea Europeană a instituit foarte multe dispozitive pentru a promova educația, formarea profesională, schimburile de experiență între instituțiile de învățământ, um, din statele membre și sunt dispozitive care funcționează foarte bine și care ar trebui să le permită tinerilor europeni să poată dobândi acest spirit de cetățenie și de apartenență la Uniunea Europeană. În plus, ați descris perfect problemele administrative care pot apărea apoi uh, în viața de zi cu zi și uh, de cele mai multe ori uh, suntem doar dezamăgiți atunci când ne confruntăm cu aceste probleme administrative. Ne-ați menționat și problema presei. Cred că și presa are un rol important în a mediatiza Europa și nu mă refer neapărat la presa națională, ci la presa locală, care adesea are dificultăți în a înțelege Uniunea Europeană și astfel nu transmite uh, informațiile referitoare la beneficiile Uniunii Europene la nivel local. Oricum, uh, vom reveni cu siguranță la intervenția dumneavoastră mai târziu și vă mulțumesc încă o dată. Acum îi dau cuvântul domnului Tony Fenham, care este director și fondator al Serviciului pentru Cetățeni Europeni. Dumnealui cunoaște foarte bine problemele cetățenilor europeni, mai ales în ceea ce privește libera circulație și protecția consumatorilor în Europa. După această prezentare, îl vom asculta pe domnul uh, Tony McQueen, care este administrator uh, delegat al biroului uh, din Irlanda pentru cetățeni. Nu știu dacă domnul McQueen este prezent. Da, este prezent, îmi cer scuze, nu v-am văzut. Înainte de acest post, dumnealui a avut un post de manager în serviciile sociale naționale. Îi dau acum urmă, cuvântul următorului vorbitor. Uh, și uh, după aceea veți avea dumneavoastră uh, cuvântul timp de 15 minute, domnule Măcuin. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori să vă spun că rezonez cu cele spuse de petiționar, pentru că noi avem un centru de informare pentru comisie, avem o echipă de 60 de experți juridici care uh, abordează acum 17.000 de întrebări anuale, întrebări care devin tot mai complicate. Adesea, aceste întrebări vizează problemele menționate de um, eurodeputați, inițiativa cetățenească, cam 50% aș spune sunt uh, cu adevărat problematice și ar trebui să declanșeze proceduri de infringement sau o modalitate mai eficientă de rezolvare a problemelor. Am uh, înființat un centru juridic care să gestioneze acele cazuri mai dificile și am luat în acest sens legătura cu o serie de ONG-uri din Europa. Considerăm că există la ora actuală o deteriorare a drepturilor europene Cred că această constatare a fost uh, subliniată foarte bine de toată lumea. Eu am uh, o altă întrebare. Reușim într-adevăr să vedem pădurea din cauza copacilor? Cred că în acest an al cetățenilor avem nevoie de o cartă. Și asta din patru motive. În primul rând, pentru că nimeni nu știe cu adevărat ce înseamnă cetățenia europeană. Termenul se identifică ușor, însă atunci când încercăm să aprofundăm această noțiune, să vedem ce cred oamenii că reprezintă acest lucru, chiar uh, și cei 25% care sunt informați, e bine, nu primim întotdeauna răspunsuri clare. La ora actuală ne aflăm într-o situație în care știm cu toții ce înseamnă un aliment semi-preparat, dar nu știm de unde vine acesta și ce conține. Prin urmare, nu e nevoie doar de un efort de, de conștientizare pentru a rezolva această problemă. Un al doilea motiv pentru a crea această carte europeană e că uh, e nevoie de mai multă sinergie între instituții. S-a vorbit uh, de acel ghișeu unic al Comisiei pentru uh, informații și consiliere, însă cadrul legislativ este fragmentat între diversele directorate generale, fiecare parlament național are altă abordare față de ce înseamnă cetățenia europeană. Iată de ce avem nevoie de un cadru care să organizeze totul. Un al treilea motiv legat de cel anterior este că, având în vedere fragmentarea din cadrul instituțiilor, e foarte greu să se creeze uh, o circumscripție pentru societatea civilă europeană care să o impulsioneze. Și același lucru e valabil și pentru activitatea oamenilor de știință. În loc ca specialiștii în diverse domenii, politică, știință, sociologie și așa mai departe, uh, ca aceștia să colaboreze, fiecare lucrează individual. Iată de ce există o tendență divergentă în loc de una convergentă și sperăm ca anul 2013 să fie anul în care se va elabora această carte europeană. Ce ar trebui să conțină acest document? Credem că un bun punct de plecare ar fi dreptul cetățenilor de a fi informați cu privire la drepturile lor, cu privire la dreptul lor de a um, accede la instituțiile europene și uh, referitor la cum pot interacționa, cum pot participa activ în procesele instituționale europene. Elaborăm la ora actuală un document care merge pe acești trei vectori. Aș dori să subliniez un aspect. De îndată ce demarăm acest proces, conștientizăm uh, faptul că conceptul uh, general legat de cetățenia europeană este unul mult prea limitat. E legat mai degrabă de nediscriminare, nu doar pentru cetățenii um, care călătoresc. Multe aspecte care compun o cetățenie europeană de plină există, dar e nevoie de completări. Aș dori să fac câteva observații succinte referitor la uh, câteva componente importante. În primul rând, uh, când vine vorba de drepturi, cred că suntem cu toții de acord că um, principala misiune a unei carte europene este um, nu aceea de a crea noi drepturi, ci de a vedea cum pot fi puse în aplicare acelea care există am uh, revizit un document uh, anterior, uh, Mind the Gap, care e menit să pună mai bine în aplicare drepturile existente. Nu vedem de ce Comisia uh, ar uh, trebui să aibă competențe uh, mai puternice de aplicare când vine vorba de protejarea unei, unei um, companii în fața concurenței neloiale decât când vine vorba de punerea în aplicare a drepturilor cetățenilor. Avem nevoie de o nouă mentalitate menită sau orientată înspre o punere gravnică în aplicarea drepturilor uh, cetățenilor de către Comisie. Și vom veni cu propuneri în acest sens. Cel de-al doilea aspect uh, referitor la acces este că, da, suntem cu toții de acord că e nevoie să facem eforturi suplimentare în ceea ce privește accesul la documente pentru a avea într-adevăr o adevărată libertate uh, de acces la informații. Există un adevărat lobby aici cu care trebuie să luptăm. Nu e ușor. Am uh, a avut nevoie de 5 ani pentru a cere comisiei uh, documente referitoare la drepturile de opt-out, uh, de uh, ieșire. Comisia a venit cu Comisia a primit o, recom... o, um, o critică stringentă și acum Comisia vine într-adevăr cu documente referitoare la această clauză de opt-out pentru Regatul Unit, Polonia și Cehia. Există așadar uh, un semnal de transparență din partea Comisiei și anume că nu e bine pentru un guvern să vorbească de transparență pentru Uniunea Europeană acasă, dar apoi să se aștepte ca la Bruxelles să negocieze în spatele unor uși închise. E o lungă și complicată bătălie aici, nu pot spune încă că putem cânta victorie, dar uh, e nevoie să permitem diverse căi de acces la instituții, uh, petiții, cereri, uh, toate aceste instrumente infrafolosite cea de-a treia parte a Cartei Europene va viza sentimentul de apartenență pentru a vedea ce putem face cu inițiativa cetățenilor europeni. Um, acel prag de un milion de semnături uh, e un instrument care începe să fie folosit. Um, oamenii încep să-și atingă obiectivele și de ce nu e posibil să fim uh, ceva mai specifici, mai precis uh, și cu alte aspecte ce țin de democrația participativă în temeiul articolului 11 al, al tratatului? De ce nu putem face alegerile europene mai europene, elaborând uh, un, niște liste transnaționale? Există o serie de reforme foarte specifice, țintite, pe care le-am putea introduce. Deocamdată suntem în uh, stadiul de elaborare al documentului, dorim să-l uh, supunem discuție cât se poate de repede și sper că um, această inițiativă um, va fi una care îi se va da curs de către instituțiile europene și îndeosebi uh, de către Parlamentul European. Aici, uh, într-adevăr, credem că această idee va prinde rădăcini. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Venable, pentru propunerea dumneavoastră pe care o vom uh, urmări cu atenție. Acum îi dau cuvântul domnului McQueen. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Îmi face o deosebită plăcere să fiu astăzi alături de dumneavoastră pentru a vorbi despre situația drepturilor cetățenilor europeni uh, în acest context european. Am o prezentare PowerPoint pe care nu voi, uh, o voi aprofunda pentru că este foarte densă, însă mă voi concentra în special asupra celui de-al doilea slide uh, care conține datele demografice ale Irlandei dacă ne uităm la evoluțiile din Europa din ultimii ani și la uh, rata de circulație în Uniunea Europeană, vedem uh, că 12 uh, milioane de cetățeni uh, s-au mutat dintr-o țară în alta. Însă în Irlanda situația este substanțial diferită populația Irlandei la ultimul recensământ era de 4,5 milioane de oameni, iar în ultimii 20 de ani și în special în ultimii 10 ani am văzut o migrație majoră din Europa în Irlanda. Acum, 12% din populația Irlandei este alcătuită din cetățeni neirlandezi, adică 544.000 din cei 4,5 milioane. Din aceștia, 366.000 de oameni vin din alte țări ale Uniunii Europene. Regatul Unit, Polonia, Letonia, Lituania, România, Bulgaria, din tot continentul european. Iar acest lucru are efecte majore, în cele mai multe cazuri pozitive, pentru situația din Irlanda. Acest lucru s-a întâmplat în perioada de creștere din Irlanda până în 2007. Apoi, în 2007-2008, uh, uh, am avut uh, perioada de criză și totuși migrația a continuat. Uh, Totuși, există în continuare oameni care vin din alte țări ale Europei să lucreze în Irlanda. Așadar, într-o perioadă foarte scurtă de timp, am uh, văzut efectele cetățeniei europene. Organizația mea susține o serie de ONG-uri, de servicii de informare a cetățenilor, servicii de consiliere a cetățenilor pe tot teritoriul Irlandei. Așadar, avem foarte multă experiență uh, cu persoane care vin în Irlanda și care încearcă să obțină informații pe, referitoare la drepturile lor. În 2012, peste 600.000 de de oameni au folosit serviciile Citizens Information Services și 11%, adică 60 sau 70 de mii de oameni, sunt cetățeni europeni care au venit în Irlanda să muncească iar acum au nevoie de informații cu privire la drepturile lor șomajul în Irlanda este de aproximativ 14%. În rândul uh, cetățenilor neirlandezi, uh, șomajul este mai ridicat, de 18%. Uh, solicitările de informații se referă la drepturile de șomaj, de exemplu. Uh, la început, când veneau uh, la noi, uh, puneau întrebări legate de drepturile de ocupare. Acum însă, din 2009 încoace, oamenii întreabă mai mult despre drepturile de protecție socială. Problemele la noi se referă la probleme lingvistice, acces la servicii, înțelegerea structurilor instituționale, Există dificultăți uh, în relațiile cu serviciile statului și probleme de punere în aplicare. Ideea cetățeniei europene este foarte importantă pentru noi, pentru că a avut un efect pozitiv asupra Irlandei în ultimii 40 de ani am transpus uh, drepturile de uh, muncă drepturi sociale, drepturi de protecție socială. Deci toate acestea au fost efecte pozitive. Totuși, identificarea cu Europa diferă de la o regiune la alta în Irlanda. Pentru ca această cetățenie europeană să fie uh, însușită, este nevoie de mai mult. Subsidiaritatea este importantă. Dacă locuiești în Irlanda, în vestul Irlandei, ă, te simți foarte mult irlandez, dar nu ai neapărat niște sentimente foarte bune despre Bruxelles. Dacă înțelegi însă impactul ă, legislației europene asupra vieții tale, atunci lucrurile sunt mult mai clare. Trebuie oricum uh, să ținem cont de vulnerabilitățile fiecăruia. Și aș vrea să vă citesc din Brian Bluer, care este australian și care spunea că în ceea ce privește gestionarea reclamațiilor și contestațiilor, nu trebuie să uităm că cetățeanul de rând este de obicei dezavantajat. Serviciul public împotriva căruia se lansează reclamația uh, se bucură de uh, beneficiul unui statut superior, de acces la informații și de o cunoaștere mai detaliată a politicilor și procedurii. De aceea, inițiativele uh, care favorizează cetățenii contribuie la dezvoltarea unui sistem mai corect. Tot în ceea ce privește subsidiaritatea și înțelegerea obstacolelor, cred că ar fi util, atât la Bruxelles cât și în instituțiile naționale, ca oficialii care sunt responsabili de legi, uh, reguli și reglementări și care acționează la nivelul cel mai înalt, trebuie să aibă experiență. Experiența de a gestiona fizic reclamațiile respective în fiecare săptămână, în viața de zi cu zi. Mulțumesc! Merci pour ce témoignage. Mulțumesc pentru această mărturie irlandeză. Acum uh, aș vrea să o salut pe doamna Alison McDonald de la Institutul European al Universității din uh, Leiden, editor uh, la Common Market Law Review. Ea se axează în special pe chestiunile instituționale ale protecției juridice și cetățeniei. Mulțumesc foarte mult. În primul rând, așa cum au spus și ceilalți vorbitori, vreau să vă spun că este o onoare pentru mine să mă aflu astăzi aici. Dacă o să spun că punctul meu de vedere este de o natură mai academică, sper că nu o să vă gândiți imediat că dacă este mai academic, nu are nicio legătură cu viața practică, pentru că foarte multe dintre discuțiile academice uh, se bazează pe cazuri și cazurile încep întotdeauna cu o problemă concretă care trebuie rezolvată. Acestea fiind spuse, o să vă punctez acum trei uh, chestiuni care au fost prezentate în uh, scările juridice, în special. Prima se referă la problema numelor numele, cum sunt formate și cum sunt uh, scrise. Această problemă a tot apărut uh, în ultimii ani până la noile evoluții în ceea ce privește cetățenia și circulația. Ceea ce este însă interesant uh, în legătură cu jurisprudența referitoare la nume și problemele conexe este faptul că acestea ilustrează că trebuie, găsită un, trebuie găsit un echilibru între drepturile cetățenilor de a, a alege cum să-și formeze numele. Vorbim aici din situații transfrontaliere, la nașterea unui copil uh, sau legat de un parteneriat sau de o căsătorie. Sunt probleme de ordin practic uh, foarte mari atunci Uh, când ne gândim la tradițiile și regulile fiecarei țări în parte. Însă trebuie să echilibrăm drepturile individuale ale cetățeanului, pe de-o parte, cu ceea ce câștigă tot mai mult teren și importanță în ultimii ani de la Tratatul de la Lisabona, faptul că statele membre au dreptul la o uh, identitate națională. Acest lucru poate să genereze probleme. Într-un Uh, caz uh, recent, Wittgenstein, care este legat de cetățenie și de identitatea constituțională a statului. În această speță, comentariile generale au apreciat faptul că atunci când uh, cazul a fost prezentat Curții de Justiție, aceasta a permis statului austriac să își impună regulile în legătură cu situația în care un nume ar putea să fie un titlu sau uh, relația cu uh, principiul uh, egalității drepturilor, titluri nobiliare nu erau permise. Deci uh, am vrut doar să exemplific. Un al doilea domeniu care, după părerea mea, prezintă interes general este uh, ceva diferit, armonizarea dreptului privat nu are legătură foarte mare cu uh, libertatea de circulație, ci uh, are legătură cu cetățenii care fac uh, comerț electronic, uh, deci aceste tranzacții transfrontaliere. Și, din nou, aici apare o problemă majoră atunci când se încearcă o oarecare armonizare. Și acest lucru este ilustrativ în termen general, pentru că, de fapt, evidențiază problemele uh, cu care te uh, confrunți atunci când vrei să faci o asemenea armonizare și când ai mai multe obiective. Uh, este vorba de o propunere de legislație uh, în uh, ceea ce privește uh, vânzările. Pe de o parte, iar un obiectiv uh, de natură politică. Instituțiile doresc să facă ceva pentru a armoniza dreptul privat, apoi există uh, încercarea de a folosi o motivație economică, pentru că ideea este că dacă pot să armonizeze aceste aspecte ale dreptului privat, vor fi mai multe tranzacții, se va genera mai multă bogăție, se vor reduce costurile. În același timp, Există și un al treilea obiectiv, și anume, drepturile consumatorilor trebuie protejate. Deci, din toate aceste uh, puncte de vedere vor exista diverse uh, critici pentru că trebuie să încerci să creezi o structură care să răspundă uh, dezideratelor mai multor obiective în același timp. Uh, Apoi, o chestiune direct legată de discuțiile pe care le-am purtat până acum, jurisprudența, comentariile privind jurisprudența recentă referă la cetățenie, drepturile de circulație, cetățenia și dreptul de ședere. Uh, un foarte, o speță foarte cunoscută, San Brano, unde Curtea de Justiție a făcut uh, o declarație care a fost preluată și comentată în multe cercuri academice. Nu că asta ne mulțumește, ci a generat o dezbatere uriașă. Ceea ce este important este declarația că cetățenia este un drept uh, uh, fundamental, dreptul de a uh, rezita în Uniunea Europeană. Uh, deci este o legătură între rezidență și drepturile de circulație. Apoi un alt element legat de cetățenia europeană menționat de Tony, uh, protecția drepturilor fundamentale. Și aici veți vedea că dezbaterea academică a relevat o problemă concretă. O problemă și la nivel practic ceea ce numim noi domeniul de aplicare. În uh, teorie, în multe cazuri, avem această problemă. Dacă drepturile europene sau drepturile naționale uh, sunt uh, implicate. Deci e o chestiune de ordin practic, pentru că oamenii trebuie să știe cui trebuie să se adreseze pentru a rezolva problema cu care se confruntă. Atunci când avem un cetățean european care a trecut de fronti a, uh, circulat uh, în Uniunea Europeană, știți că uh, intervine un uh, element de drept european. În ceea ce privește Carta Drepturilor Omului, avem încă discuții pentru că nu știm dacă acolo o formulare uh, folosită, și anume Carta, li se aplică atunci când pun în aplicare dreptul uh, european. Nu știu dacă vorbim în același timp de domeniul de aplicare a dreptului european. Vedeți că această dezbatere uh, academică, științifică, are consecințe de ordin practic pentru persoane aflate în situații cât se poate de concrete. Aceste persoane neștiind care le sunt drepturile. Deci, uh, vă îndemn ca în discuțiile și rapoartele ce urmează această chestiune a domeniului de aplicare a cartei trebuie să fie uh, clarificată. Un alt uh, aspect pe care aș vrea să îl reliefez uh, aici, pentru că am posibilitatea să vorbesc de el, uh, chiar dacă se va dezbate mai aprofundat în această după-amiază, e legat de ceea ce a spus Tony. Ce înseamnă cetățenia? Am făcut cercetări pe marginea tratatului și asupra modului în care este folosit termenul de cetățean în tratat, trebuie să vă spun că este foarte neclar. În multe cazuri nu înseamnă cetățean în sens de cetățean al unui stat membru care se bucură de cetățenia europeană. E vorba în multe cazuri de indivizi, de cetățeni. Toți avem drepturi politice, chiar dacă suntem cetățeni ai unor state membre sau nu și îndemnul meu este ca în rapoartele și discuțiile ulterioare să evitați situații în care în încercarea de a întări drepturile cetățenilor europeni uh, să construiți un instrument uh, care să se axeze mai mult pe această idee de cetățenie a unui uh, stat membru, pentru că uh, Uh, avem și uh, cetățeni din state terțe care sunt uh, rezidenți pe termen lung. Deci asta ar fi o șansă pentru Uniunea Europeană să utilizeze cetățenia pentru a ajuta la rezolvarea situației unor astfel de uh, indivizi. Și în vreme ce cred că inițial sau cel puțin la un moment dat exista uh, credința că cetățenia europeană însemna că fiecare stat membru trebuie să trateze pe cetățeanul unui alt stat membru la fel cum își tratează proprii cetățeni și am văzut evoluții recente care au uh, contrazis acest lucru în chestiuni foarte delicate, cum este dreptul penal cu uh, mandatul european de uh, arest, uh, un uh, cetățean italian care trăiește în Germania și care a comis o infracțiune care a avut un impact foarte mare asupra comunității, instanța a spus că în astfel de situații poți să uh, expulzezi persoana în cauză. Deci, în ceea ce privește cetățenia europeană, nu, situația nu este unul la unul atunci când e vorba de tratamentul aplicat unor cetățeni al unui stat membru, tratament care trebuie să fie similar cu cel uh, aplicat uh, propriilor cetățeni. E vorba de drepturi și obligații pe care trebuie să le includem și care sunt legate de cetățenie. Și aș dori să aduc în discuție și un argument personal. E vorba de o construcție care înseamnă că undeva pe parcurs, poate că nu în anul acesta, poate că nu în următorii 5 sau 10 ani, s-ar putea să existe posibilitatea uh, unei cetățenii uh, a Uniunii Europene care merge dincolo de cetățenii statelor membre. Poate că este un vis acum, dar trebuie să-l avem în vedere. Vă mulțumesc pentru atenție și aștept dezbaterile și aștept uh, restul discuțiilor pe parcursul acestei zile. Președintele, mulțumesc pentru intervenție și Uh, uh fiți liniștită, abordarea academică și are locul. Este uh, vorba de un proces de armonizare cât se poate de complex cu uh, toate legislațiile pe care trebuie să le punem de acord, problema subsidiarității despre care uh, discutăm este un scop al acestei aplicării acestei legi privind cetățenia. Mă bucur că ați abordat Uh, și problema uh, mandatului european de arestare, pentru că aici sunt implicate chestiuni de uh, ordin penal înainte de a utiliza acest mandat la nivel european. Aș vrea acum să dau cuvântul ultimului vorbitor, domnul Paul Nemitz, direct raportor uh, pe probleme de drepturi fundamentale și cetățenie la DG Justice, Comisia Europeană. 5 minute. Thank you very much, Chair, and, uh... Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, în acest an al cetățeniei europene, bineînțeles. Comisia a organizat consultări publice, dar uh, ne place să consultăm și Parlamentul și mulțumim pentru această oportunitate de la parte la audierea de astăzi. Dați-mi voie să completez spusele de directoarea noastră generală, Françoise Lebai, și uh, să anticipez un pic uh, ce va spune doamna comisar Reding la sfârșit. În primul rând, când vine vorba de punerea în aplicare a legislației europene, nu s-a menționat un aspect, un aspect esențial care deosebește Uniunea Europeană și alt, orice altă formă de cooperare și integrare între regiuni este faptul că judecătorul național este unul uh, care aplică legisla- legislația europeană. La nivel național se aplică așadar drepturile promise de legislația europeană Trebuie să vorbim aici de activitățile noastre, de activitatea Comisiei, activitatea Parlamentului, activitatea Comisiei PEDI și așa mai departe. Dar um, singurul jucător în sistemul legal european care poate într-adevăr să ofere um, un drept cetățeanului este judecătorul. Chiar dacă comisia demarează o procedură de infringement sau dacă își consideră că Comisia a făcut într-adevăr bine să demareze procedura de infringement și statul național nu a respectat legislația europeană, doar judecătorul poate uh, să confere acel titlu executoriu pentru individ, titlu cu care individul se poate adresa guvernului, uh, spunând că dorește să se aplice respectiva sentință. Este așadar obligația noastră a Parlamentului și a Comisiei, înainte de toate, să uh, reamintim că diferența cheie între Uniunea Europeană și alte forme de integrare este că legislația europeană este aplicabilă direct și că cetățenii au posibilitatea de a se adresa judecătorilor la nivel național și că acesta, din urmă, este elementul cheie care asigură aplicarea drepturilor cetățenilor. Atunci când vorbim uh, de aspectul esențial al aplicării legislației, bineînțeles uh, e adevărat, dar uh, tot personalul implicat în structura administrativă, structura juridică trebuie să fie bine pregătată, dar să nu uităm că activitatea administrației naționale în sistemul nostru um, de împărțirea puterilor este controlat de ju- sectorul judiciar Așadar, în cele din urmă, judecătorii sunt cei care pun în aplicare legislația europeană. În al doilea rând, cred că este foarte important ca drepturile cetățenilor europeni, îndeosebi dreptul de liberă circulație, să fie extinși acelora care nu îl folosesc. Și la ce mă refer aici? Uniunea Europeană are 500 de milioane de locuitori și mai puțin de 20 de milioane de locuitori folosesc acest drept al liberei circulații în mod permanent. E vorba de un grup destul de redus. Iată de ce cred că este necesar să îi convingem și pe aceia care stau acasă, că e în interesul lor și că procesul funcționează. Cred că aceștia din urmă trebuie aduși în centrul atenției noastre. De ce? Pentru că la ora actuală ne confruntăm uh, cu o criză economică și avem nevoie de mobilitatea oamenilor pentru că în Europa, spre deosebire de alte continente, populația este în descreștere și o populație în descreștere înseamnă mai puține locuri de muncă. Iar uh, această tendință descendentă poate fi contracarată de inovare, un aspect important al căreia reprezintă mobilitatea. Trebuie să prezentăm așadar aceste argumente cetățenilor de acasă. Aceasta este ideea mea. Cred că putem arăta că acele orașe din Europa, care sunt eh, cele mai deschise, cele mai primitoare, primitoare față de cetățenii care vin din alte regiuni din Europa, sunt în același timp eh, orașele cele mai dinamice, care au cel mai mare succes economic și orașele unde se înregistrează un nivel de trai uh, dintre cele mai crescute. Să ne gândim la Londra sau la Hamburg, de exemplu. Cred că Trebuie să facem așadar un efort pentru a explica că aceste drepturi, precum libera circulație, sunt bune și pentru cei care nu le folosesc, pentru că aceștia sunt cetățenii care reprezintă majoritatea în Europa. Trebuie să prezentăm așadar aceste argumente, pentru că atât din punct de vedere economic, cât și din punct de vedere social. E vorba de uh, drepturi utile. În acest sens, uh, Comisia a lansat un uh, studiu referitor uh, la acest uh, grad uh, al orașelor uh, de a primi alți cetățeni din alte regiuni, aș dori în al treilea rând să subliniez că avem nevoie de mai multe metodologii când abordăm aceste probleme. S-au prezentat numeroase idei bune astăzi și cred că ar trebui de dragul subsidiarității, să încercăm mai multe modele în mai multe regiuni și din când în când să comparăm care sunt modelele care într-adevăr funcționează și cele care nu. Nu cred că ar fi o idee bună să excludem din start diferitele uh, niveluri de integrare ale modelelor de administrație și să le încadrăm pe uh, un făgaș unitar de la Bruxelles. Am um, ascultat exemplul petiționarului, unde în uh, țările de jos uh, viza a fost acordată în 72 de ore, pe când în uh, Belgia procedura e ceva mai anevoioasă. Trebuie să abordăm așadar în mod punctual aceste probleme. Și după cum spuneați și dumneavoastră, domnule Cashman, sunt probleme foarte importante. Dar în același timp trebuie să ne gândim la regula majorității și la principiile de bază. Cred că în această amplă dezbatere referitoare la cetățenie trebuie să facem ambele lucruri, să abordăm atât aspectele specifice, dar să ne întrebăm și care sunt problemele de interes pentru marea majoritate. Care sunt principiile de bază și funcționează acestea? Trebuie să vă spun că nu ne descurcăm chiar atât de rău. S-au făcut uh, o serie de comentarii specifice, bineînțeles, uh, le abordăm și aș putea să vă expun aici lista din raportul privind cetățenia din 2010 și uh, recomandările cărora li s-a dat curs. Și, bineînțeles, aș putea să vorbesc și de inițiativele luate de comisie referitor la legea privind zonele costiere din Spania și problema cuplurilor de același sex. Sunt probleme, bineînțeles, importante, dar în același timp um, și regula majorității este importantă și e regula principiilor de bază, îndeosebi în um, vremuri uh, în care suntem tentați uh, să punem sub semnul întrebării aceste principii. În vremuri în care principiile de bază sunt puse sub semnul întrebării, avem nevoie de un mai mare angajament, nu doar când vine vorba de votul european, dar și când vine vorba de noi idei, dar și angajament față de menținerea acelor obiective atinse deja. Pentru că nu trebuie să ne lăsăm uh, înșelați. Directiva privind libera circulație a persoanelor e o mare realizare, realizare care însă este pusă sub semnul întrebării de câteva state membre. Da, trebuie să discutăm despre viitorul tratatului și, într-adevăr, Comisia va veni cu o nouă propunere referitoare la un nou tratat de la sfârșitul acestui an și în 2014. Și această problemă va, acest nou uh, tratat, această propunere va trebui să abordeze nu doar problemele de guvernanță, ci ar trebui să și uh, abordeze acele probleme ce țin de drepturile cetățenilor. De asemenea, trebuie să vă spun că merită să păstrăm obiectivele pe care le-am atins deja uh, prin directivă. Da, democrația și uh, mass media și eu sunt activ pe Twitter, avem și un cont pe Twitter al Comisiei, e vorba de EC 2014, 2013, ce scuze, anul cetățeniei europene, vă rog, um, puteți accesa acest cont pe, pe Twitter. Mulțumesc, domnule Nemitz, pentru prezentarea dumneavoastră și pentru intervenție. Acum uh, deschid uh, dezbaterea. Vă rog să nu ezitați uh, să ne împărtășiți ideile, sugestiile dumneavoastră, um, realitățile cu care v-ați confruntat. Nu ezitați să vă adresați celor care au luat cuvântul dacă aveți întrebări dacă aveți uh, anumite probleme de ridicat, vă rog să o faceți. Într-o primă fază voi da cuvântul uh, membrilor Parlamentului. Însă, din păcate, unii nu sunt aici, dacă nu cumva au sosit între timp. Vă rog, dacă interveniți, să nu depășiți două minute pentru fiecare intervenție. Chiar și mai puțin, dacă se poate, dar nu mai mult, astfel încât să putem da cuvântul cât mai multor persoane. Am și eu o întrebare care ne-a sosit pe Twitter din partea Barbrei uh, Schneider. Vă, o voi uh, citi dacă dorește cineva să răspundă, după care îi voi da cuvântul domnului Șogor. Al, Germania a semnat uh, protocoalele 7 și 12 la Convenția Europeană a Drepturilor Omului, care se referă la drepturile familiei și la discriminare. Uh, Totuși, Germania nu a ratificat aceste două protocoale. Uniunea Europeană trebuie să acționeze pentru a rezolva această problemă a lipsei de ratificare? Vă rog. Ar trebui să văd dacă există cumva o obligație de ratificare a acestor convenții. Domnule Sogor, vă rog, două minute. Mulțumesc, nu am o întrebare, vreau doar să spun uh, ceva ca urmare a prezentării domnului Nemeț. Am fost senator uh, timp de șapte ani în țara mea și nu am putut să-mi folosesc limba maternă, așa că voi face asta acum. Domnul Neimeț a vorbit despre lucrul cel mai important. Ce se întâmplă cu acei cetățeni care nu vor să părăsească propria țară, care nu vor neapărat să fie mobili, dar în același timp nu își pot vorbi propria limbă maternă. Sunt considerați cetățeni de mâna a doua, pentru că există discriminare sistematică în educație, la locul de muncă, atunci când vine vorba de învățarea limbilor străine, nu au voie să folosească simbolurile naționale, deci practic sunt pedepsiți. Eu vin din Europa de Est și nu vorbesc despre țara mea neapărat, dar știu că sunt cazuri în care persoane uh, nu uh, au uh, prim, nu și-au primit proprietățile înapoi, proprietăți care le-au fost naționalizate în timpul comunismului. Uh, pe de altă parte, acum sunt cetățenii altor state membre și au dificultăți cu acești oameni este foarte greu să-i mobilizezi și să-i motivezi. Nu poți să le spui e bine să fii în Uniunea Europeană. Pentru minoritățile naționale, Uniunea Europeană reprezintă o oportunitate foarte mare. Asta ne permite să facem ceva în raport cu populația majoritară. Le putem spune cum pot să abordeze lucrurile într-o manieră mai civilizată, dar pe de altă parte ne confruntăm cu probleme zilnice. Uh, uh, colega mea, raportor din umbră, vă va spune mai multe după amiază despre această situație avem un raport pe această temă, însă la mine acasă am uh, probleme, mă confrunt cu o serie de dificultăți. Îmi este foarte greu să transmit acest mesaj cetățenilor. De ce uh, acționăm în, astfel, în acest mod? De ce guvernul ia anumite măsuri? Pentru că, așa cum vă spuneam, există discriminare sistematică. Noi nu vrem să ne mutăm, nu vrem să plecăm de acasă. Am fost crescuți acolo și totuși ne confruntăm cu această situație. Vorbim cam de 7-8% din populația Uniunii Europene care se află într-o astfel de situație minoritară dificilă. Unele țări au rezolvat această problemă. Italia, Finlanda au rezolvat-o, altele nu. Asta am avut de comentat acum. Mulțumesc! Allez-y, monsieur Nimitz, yes, si votre micro. Domnule Nimitz, vă mulțumesc foarte mult pentru această contribuție. Într-adevăr, este important să realizăm că dreptul uh, comunitar uh, restrânge libertatea statelor membre de a se purta într-un anumit fel. Sunt, foarte, sunt reguli foarte clare care interzic discriminarea. Avem reguli care impun obligația de a permite libertatea de circulație, inclusiv pentru cuplurile de același uh, sex sau uh, parteneriatele înregistrate. Nu este interzisă libertatea de circulație în astfel de situații. Așadar, uh, cred că ceea ce ați descris dumneavoastră este o chestiune care ar putea să se refere la articolul 7 din tratatul privind Uniunea Europeană, pe care mulți au numit bomba atomică, însă acest lucru arată că există o uh, obligație uh, asupra statelor membre uh, și anume de a nu promova discriminarea. Uh, cu intrarea în vigoare a uh, cartei privind drepturile fundamentale, Comisia a demonstrat că luăm această nouă direcție a Uniunii Europene, nu numai o Uniune economică, ci o Uniune a drepturilor economice. Deci luăm foarte în serios această idee, de pildă democrația și statul de drept în România sau în Ungaria, uh, în legătură cu procedurile care au fost uh, inițiate. Trăim într-o comunitate uh, a legii, dar acolo unde nu există temei juridic, nu putem să întreprindem acțiuni uh, în justiție. Deci există acest principiu al limitării puterii. Atunci când e vorba de acest principiu, el trebuie să fie consfințit prin lege. Mulțumesc, uh, domnule Nemitz, doamna Balean. Nu vreau să reacționez la ceva, ci este un caz pe care îl cunoaștem cu toții. Există uh, minorități, uh, state uh, membre naționale. Am avut uh, referendumul catalanilor uh, în Spania, în Scoția, unde Uh, se pune în discuție structura Regatului unic, cum funcționează sau nu funcționează lucrurile. Deci toate acestea trebuie uh, disjunse din cetățenia europeană, pentru că totul se referă la modul în care este organizat un stat membru. Nu cred că există situația în, în care un uh, stat uh, membru al Uniunii Europene care își discriminează proprii cetățeni pentru că atunci uh, bomba atomică despre care s-a discutat ar fi explodat. Sigur, unii critică felul în care sunt organizate statele membre. Există diferențe între Uh, drepturile minorităților la ce nivel în fiecare stat membru. Există regiuni autonome în unele state membre, avem federalism în alte state membre, avem dreptul de reprezentare în Parlament, așa cum este cazul în uh, țara mea, România. Domnul Șogor este membru al uh, minorității maghiare din România și, așa cum a spus, a fost senator în propriul Parlament timp de șapte ani Uh, minoritatea maghiară este la putere, să-i spunem așa, uh, în ultimii 15-20 de ani, pentru că a, fost, uh, a făcut parte din coaliția guvernamentală. Deci a contribuit la modul în care se desfășoară lucrurile. Dar acest lucru trebuie să fie un plus, însă trebuie să facă obiectul și unei dezbateri în Parlament. Deci nu trebuie să confundăm chestiunile legate de minorități cu uh, cetățenia europeană, după părerea mea, pentru că drepturile minorităților sunt drepturi fundamentale, ele sunt uh, uh, consfințite în fiecare stat membru. Ceea ce este interesant, domnul Nemiț a spus că trebuie uh, să ne axăm pe regula uh, numelor mari. Dacă luăm acest uh, lucru în considerare, atunci domnul Șogor are dreptate, pentru că dacă ne gândim numai la cifre și nu la cazurile concrete, nu e bine. Trebuie să abordăm fiecare situație în parte. Eu susțin ultimul lucru menționat. Atâta vreme cât uh, această Uniune are o problemă legată de drepturile uh, de cetățean care nu sunt respectate, uh, dacă e vorba de un singur cetățean, trebuie să discutăm acel caz, nu dacă avem o majoritate care are aceeași situație, numai atunci să discutăm un astfel de caz. Mulțumesc! Merci, Valean. Mulțumesc, doamnă Valean. Este uh, interesul reglamentului să poată să uh, trimită o reclamație uh, uneia dintre structurile instituționale pentru uh, a își putea uh, obține drepturile. Domnul Cashman. Euh, Mulțumesc, domnule președinte. Cred că voi reflecta o parte din principiile doamnei Volan. Majoritatea problemelor cu care ne confruntăm la ora actuală, așa cum spunea domnul Ciogol, intră în ceea ce numim competența statelor membre. Aici, uh, Uniunea Europeană are o marjă extrem de limitată de intervenție din punct de vedere legal. Putem acționa doar în măsura în care există regulamente sau directive care vizează punerea în aplicare a legislației UE. De exemplu, când vine vorba de discriminarea la locul de muncă, aceasta ar, ar contravine legii. Pentru mine, Comisia și Consiliul uh, reprezintă elemente ale problemei um, atunci când am început um, extinderea UE. Există la ora actuală jumătate de milion de cetățeni care sunt apatrizi. Uniunea nu le conferă dreptul de a circula, de a călători, de a lucra, nu le conferă un pașaport. Uh, Consiliul ar fi putut să rezolve această problemă, dar a evitat să facă acest lucru. Parlamentul a revenit în repetate rânduri asupra acesteia, dar nu s-a ajuns la nicio soluție. Când vorbim de uh, cetățenia europeană, trebuie să ținem cont de faptul că există 500 de mii de persoane care nu se bucură de acest drept. Când vine vorba de problema numerelor mari, da, sunt de acord că trebuie să convingem majoritatea Uniunii Europene de beneficiile oferite de diversitate, de incluziune, de caracterul nostru primitor, de tratamentul egalitar oferit tuturor cetățenilor. Dar sunt de acord aici cu doamna Vălean că, în cele din urmă, fiecare democrație este evaluată nu uh, privind uh, felul în care tratează majoritatea, ci referitor la felul în care tratează minoritățile care compun acea majoritate. În calitate de politicieni și de instituții, trebuie să avem curajul să apărăm acel individ care la ora actuală este lipsit de apărare. Iată de ce este extrem de important ca cetățenii care înaintează petiții să ia parte la aceste audieri, pentru ca dânsii să-și comunice direct propria experiență pentru a vedea care sunt nevoile lor um, când vine vorba de drepturile cetățenilor. Și vă rog, înainte de plecare, să luați um, raportul anual al Comisiei referitor la cetățenie, pe care puteți găsi în afara acestei sali, pentru a vedea ce poate face o, o implicare activă aici. Mulțumesc! Mulțumesc pentru această intervenție. Dorește vreun alt uh, eurodeputat să intervină? Dacă nu, dacă îmi dați voie, îmi voi aloca și eu trei minute în calitatea mea de eurodeputat pentru a vă spune că nu doar libertatea de circulație este cea mai afectată pe teritoriul european, ci și aspecte legate de uh, protejarea mediului uh, apropiat cetățeanului. Cele mai multe petiții pe care le primim la Comisia PETI se referă la problemele de mediu și nu la probleme de circulație. De aceea Uh, de la cetățenii europeni primim foarte multe astfel de petiții legate de respectarea legislației privind uh, Natura 2000 și altor uh, aspecte de mediu. Este vorba de legislație europeană care nu este neapărat respectată în statele membre, iar cetățenii ne transmit petiții la Comisia de Petiții. De obicei, răspunsul nostru la aceste petiții este că înainte ca petiționarii să ni se adreseze nouă, trebuie să fi recurs uh, la toate căile de atac în dreptul național. Aceste proceduri uh, judiciare sunt adesea foarte îndelungate și am vorbit despre principii legate de subsidiaritate. Însă, poate că am putea să corelăm legislația europeană cu legislația națională pentru a scurta termenele de judecată noi primim foarte multe petiții, așa cum spunea și Michael, din partea unor petiționari care ni se adresează direct nouă, fără să fie apelat la alte uh, căi de judecată noi le spunem cetățenilor, este prea devreme să vă adresați nouă urmați căile legale din statele membre și după aceea veniți la noi să vedem uh, ce putem face prin contactarea comisiei și așa mai departe. Deci este uh, un adevărat parcurs care este foarte important. Aș vrea să subliniez uh, că în Comisia de Petiții s-au primit multe mm, petiții pe teme de mediu și în al doilea rând în ceea ce privește apărarea drepturilor cetățeanului european, mediatorul din fiecare țară este o persoană foarte importantă. Noi lucrăm foarte mult cu mediatorii naționali și cu mediatorul european, care în fiecare an elaborează un raport de activitate împreună cu Comisia de Petiții. Aș dori să vă exprim regretul cu privire la faptul că nu există un mediator în toate statele membre. În Comisia PETI uh, am fost uh, sesizați uh, cu privire la unele cazuri flagrante. De exemplu, o problemă din Nant, o problemă de divorț binațională, care totuși privește Germania. Avem câteva cazuri și din Danemarca, dar în principal din Germania. Este vorba de cazuri de injustiție care ar putea fi soluționate uh, prin prezența unui mediator în Germania în uh, două țări din cele 27 nu există acest mediator, lucru care mi se pare complet inadecvat, având în vedere realitatea europeană actuală și o piedică în calea exprimării drepturilor cetățenilor europeni. Nu este, de fapt, o întrebare, este doar o constatare, o observație cu privire la activitatea noastră din Comisia de Petiții. Dacă nu dorește nimeni să intervină acum, aș dori să dau cuvântul persoanelor din sală. Două minute, vă rog. Din partea Comitetului Economic și Social. Sunt președinte al Mișcării Europene și membru al CESE, responsabil de Anul European al Cetățenilor. Aș vrea să vă dau două exemple de succese și două sugestii de cooperare. Succesul depinde de o abordare integrantă, integratoare. Deci nu trebuie să vedem doar obstacole. Trebuie să promovăm o cetățenie activă, iar acesta va fi subiectul celui de-al doilea panel de după masă va trebui să promovăm mobilitatea și cetățenia activă, dar oricum prioritățile sunt legate de cetățenia activă. Cum să măsurăm succesul? În primul rând, nu ar trebui să existe cetățeni de mâna a doua în Uniunea Europeană. În Cipru, de exemplu, știm că oamenii nu pot să circule liber în propria țară și trebuie să facem ceva în acest sens anul acesta. Știm că există cetățeni în țara mea, în Letonia, care primesc jumătate din subvențiile agricole față de alții din alte țări și totuși trebuie să concureze pe aceeași piață. Deci, practic, sunt forțați să, migreze din, să emigreze din propria lor țară pentru a fi competitivi și pentru a-și și pentru a putea beneficia de drepturile conferite de piața unică finanțarea din partea societății civile. Cine suntem noi în această sală? Suntem suspecții tradiționali, dacă vreți, sau cei care își fac vocile auzite în Letonia, în Cipru și în alte țări? Deci este vorba de finanțarea pentru societatea civilă și finanțarea pentru uh, participarea societății civile la nivel național și european. Cred că acest lucru este esențial pentru succesul acestui an european. În al doilea rând, nu vrem să existe instituții de mâna a doua. Rolul Parlamentului în dezbaterea privind uh, cadrul financiar multianual este un aspect cheie. Parlamentul este ascultat, cetățenii sunt ascultați în aceste discuții care au loc în spatele ușilor închise. Cred că acesta va fi un moment important care va întări uh, sau care va promova o conștientizare pozitivă cu privire la Uniunea Europeană sau care, din potrivă, va stârni critici din partea naționaliștilor. Am două sugestii de cooperare. Așa cum văd eu uh, lucrurile, momentul important ar fi să avem o agora pentru cetățenie activă, astfel încât oamenii să-și facă vocea auzită în Parlament, în colaborare cu CESE. Vrem ca um, acest demers să, uh, să fie continuat cu privire la cetățenia activă în timpul acestui an european pentru cetățeni. Există și o alianță a ONG-urilor uh, care reunește 56 de asociații, care nu este reprezentată nici aici, nici după masă. Cred că este important să avem participare și din partea sectorului ONG-urilor. În plus, trebuie să promovăm cooperarea interinstituțională. Există Cartea Verde cu privire la articolul 11 și ideea este că putem rezolva aceste probleme numai dacă ne implicăm cu toții. Trebuie să avem o mai bună guvernanță și să punem cu adevărat în aplicare articolul 11, conform căruia cetățenii se află în centrul tuturor acțiunilor și deciziilor. Cred că lucrurile se întâmplă prea mult acum în spatele ușilor închise și la nivel național, dar și la nivel european în această instituție și în alte instituții. Totul este prea fragmentat și le este prea greu cetățenilor să urmărească toate aceste discuții. Trebuie să avem o platformă comună de comunicare, astfel încât oamenii să-și facă vocea ascultată. Și cred că acesta ar fi un mare succes al acestui an. Merci beaucoup pour... Euh, Mulțumesc foarte mult pentru sugestiile și intervenția dumneavoastră. Uh, Parlamentul, uh, în ceea ce privește cadrul financiar multianual va face uh, toate eforturile în această dezbatere. În ceea ce privește dezbaterea uh, privind cetățenia, sigur, e nevoie de mai multă Europa și, sigur, Parlamentul a fost mai ambițios în ceea ce privește bugetul, uh, mult mai ambițios decât uh, Consiliul. Uh, toate acestea vor face obiectul dezbaterilor din lunile ce urmează. O mare parte Uh, din acestea vor fi uh, în atenția Parlamentului. Maria, vrei să intervii? Da, am aflat multe și sunt de acord cu ceea ce s-a spus. Uh, două aspecte. Unul Uh, dintre lucrurile cu care mă mândresc pentru că sunt uh, în, această, în acest Parlament este faptul că suntem uh, favoritori unei opinii, modelatorii unei opinii, nu numai legiuitori în chestiuni foarte importante pentru toți cetățenii și pentru toate situațiile, nu numai atunci când sunt în situații transfrontaliere. Trebuie să fim uh, uh, mai uh, atenți, să combatem fragmentarea, să sporim recunoașterea reciprocă și să reducem birocrația. Un al treilea punct pe care vreau să îl reliefez. Comisia ne-a spus că există o serie de acțiuni care se află în curs, care vor îmbunătăți posibilitățile pe care le au uh, uh, cetățenii. Apoi, uh, Carta Albastră, recunoașterea uh, calificărilor, cunoașterea uh, sistemului de informații privind piața internă. Sigur, suntem frustrați. legislația nu este deloc atrăgătoare, poate, în acest domeniu, dar îi va ajuta foarte mult pe oameni. Și o să analizez atent propunerea dumneavoastră. Anul cetățeniei este o ocazie extraordinară să uh, fim în lumina reflectoarelor pentru ca toți să știe ce facem. În uh, Suedia sunt mulți care nu vor să fie cetățeni europeni, dor, doresc să fie suedezi care au drepturi. Și dacă nu înțelegem și dacă nu preluăm această provocare uh, și anume faptul că a fi european este unor perceput uh, ca o provocare, uh, ca o amenințare pe, de către unii care doresc să fie suedești, de pildă. Dacă nu putem să spunem că trebuie să fim uniți în diversitate și că trebuie să respectăm uh, tradițiile culturale, atunci uh, degeaba vorbim despre cetățenie. Trebuie să arătăm concret care sunt avantajele uh, și trebuie să respectăm naționalitatea uh, identitatea națională, tradițiile, rețetele culinare, uh, îmbrăcămintea tradițională, dacă vrem ca cetățenia europeană să fie un concept încununat de succes. Mulțumesc, Maria. Am spus că cetățenia nu este antinomică cu naționalitatea. Mă gândesc chiar că este o modalitate de a o pune mai bine în valoare și acest, această dezbatere multiculturală în Uniunea Europeană este extrem de importantă, doamnă. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. O să vorbesc uh, în franceză. Sunt de la Colegiul European din Paris. O să intervin în această după amiază, dar aș vrea să spun că uh, ceea ce voi spune acum se referă la discuțiile aflate în curs în Franța. S-a spus în această dimineață, însă cred că este esențial uh, aș vrea să insist asupra faptului că noi trebuie să facem o distinție între chestiunile care depind direct de cetățenia europeană, în calitate de nouă creație a tratatului de la Maastricht și drepturile economice de care ne bucurăm toți. Suntem sau nu suntem cetățeni, asta nu are importanță, avem toți drepturi economice care există Uh, începând cu tratatul de la Roma și uh, în legătură cu care nu avem nevoie de nouă legislație. Avem nevoie de noi legi, avem nevoie de mai bune practici pe care să le punem în aplicare mai bine, astfel încât să facem progrese, dar în legătură cu lucruri foarte concrete. Sunt jurist de profesie, dar sunt foarte preocupată de uh, Uh, acest volum mare de legislație în care nici uh, noi nu ne mai uh, descurcăm, chiar și pentru noi 47 de pagini de directivă sunt un lucru greu de deselenit. Am fost surprinsă, sau poate că n-am fost suficient de atentă, însă am fost surprinsă că nu am auzit vorbindu-se de solvit. Înainte de a ne adresa judecătorilor, uh, un lucru foarte costisitor și complicat, trebuie să fim mai atenți la toate mecanismele alternative de prevenire a litigilor. Am uh, practicat 20 de ani, am uh, recurs la Solvit și pentru drepturile economice, Solvit este un instrument extraordinar. Nu am văzut ultimele cifre statistice, dar la vremea respectivă, 95% din uh, uh, cazurile uh, înaintate la Solvit erau rezolvate înainte de apariția unui litigiu în adevăratul sens al cuvântului. Deci trebuie să utilizăm instrumentele pe care le avem și nu să venim cu nouă legislație. Mulțumesc, doamnă. O să ținem cont de problemele pe care le-ați discutat în discuție. Domnule președinte, sunt Cristopolos, sunt președintele unei asociații uh, neguvernamentale internaționale, uh, European Throughout the World. Reprezentăm asociațiile naționale pentru expatriați și aș vrea să ridic în discuție o chestiune care n-a fost pusă până acum. 5 million Mă refer la cei 35 de milioane de cetățeni europeni care trăiesc în afara granițelor Uniunii. Aceștia continuă să fie cetățeni europeni și s-au prea puține măsuri la nivel european pentru acești cetățeni. Dincolo de protecția consulară pe care am adoptat-o și la care încă mai e mult de făcut, nu s-au luat măsuri concrete pentru acești cetățeni care, dacă e să stăm să ne gândim, reprezintă o țară de dimensiuni considerabile. Acestor uh, persoane nu le e ușor să voteze pentru Parlamentul European. Dacă s-ar introduce sistemul de vot electronic, e-voting, ar fi foarte bine pentru această persoane, nu doar pentru ei, dar și pentru alții expatriați ai uh, UE. Credem că ar fi interesant, de asemenea, să se creeze o agenție executivă care să gestioneze în tocmai problemele cu care se confruntă expatriații. Credem că există multe agenții executive în afara Uniunii care abordează diferite probleme și credem că ar fi foarte bine să existe o agenție europeană la nivel european care să abordeze tocmai problemele acestor cetățeni care trăiesc în afara granițelor. Mulțumesc pentru aceste propuneri concrete. Vrei să comentezi, Michael? Thank you very, very much, Phil. Mulțumesc foarte mult, uh, Filip. Doresc să preiau um, câteva puncte care cred că sunt uh, legate și de cele spuse de Ana Maria, în parte problema acțiunilor luate la, măs- la nivelul uh, Uniunii este că Uniunea e privită în uh, statele membre ca fiind mai degrabă partea problemei decât partea soluției. Adesea, când statele membre adoptă legislație hotărârile lor apar ca un punct pe ordinea de zi. Nu știm, cetățenii nu știu cum votează miniștrii din guvernele alese de ei, cu atât mai puțin uh, știu ce au dezbătut. Ar trebui să îi asigurăm pe cetățeni că a fi suedez sau a fi britanic nu contravine conceptului de cetățenie europeană. Cetățenii din statele membre trebuie să știe în tocmai ce dezbat și ce votează ministrilor la nivel european. Apoi, acești ministri trebuie să fie trași la răspundere nu doar în anumite instituții europene, ci în guvernele naționale, de către cetățenii care i-au ales. Dacă nu remediem această deficiență a democrației, atunci conceptul de cetățenie europeană va avea de suferit. Eu Cred că cu cât devine mai mare o organizație, trebuie organizat un audit intern referitor la situația actuală, la care sunt măsurile la care se iau și ce măsuri trebuie luate. Noi nu am întreprins un astfel de audit și ar trebui să facem acest lucru. Dacă vrem mai puțină legislație, ar trebui să avem dezbateri publice deschise um, între Parlament și între Consiliu pentru a vedea felul în care se, um, legislatorii își um, formează legislația sau nu nu este totul hotărât de comisie, așa cum uh, ne-ar lăsa să credem uh, reprezentanții extremei drepte. dacă ieșim în stradă, poate nu la Bruxelles, pentru că s-ar putea să vă întâlniți cu un eurobirocrat și ar ști despre ce e vorba. Dar mergeți pe străzile unui oraș ca Berlin, Birmingham sau Hamburg și întrebați cetățenii unde cred că rezidă puterea Uniunii și cred că majoritatea vă vor spune că propriile lor guverne nu prea uh, um, au ceva de spus la Bruxelles. Și dacă nu remediem problema astăzi, vom uh, discuta despre ea și peste 10 ani. Pentru că pe măsură ce se agravează criza economică, îndeoseb membrii partidelor extremiste caută un țap ispășitor. Și e fie o instituție, precum Uniunea Europeană, sau un individ care, afirmă ei, a venit în țara lor din alt stat european pentru a vă răpi locul de muncă, serviciile de care beneficiați și banii dumneavoastră. Iată de ce ar trebui să uh, vorbim de avantajele de a fi, da, patriot pe bună dreptate, dar de a fi un patriot european. Mulțumesc! Ah, Merci, Michael. Mulțumesc, Michael. Într-adevăr, chiar dacă nu putem să răpim uh, dreptul uh, cetățenilor europeni de a aborda Uniunea Europeană, totuși reiese din dezbatele noastre că informațiile uh, despre drepturile cetățenilor și vorbeam despre Solvit trebuie să fie consolidate. Uh, Michael, oricum, uh, Parlamentul European uh, are voturi nominale, se știe clar ce fac parlamentarii europeni, ședințele sunt transmise pe internet, deci există foarte multă transparență în Parlamentul European și vreau să subliniez și să repet acest lucru. Sigur, acest lucru nu este valabil neapărat peste tot și întotdeauna. Thank you. Vă rog, mulțumesc Hans Munder. Uh, conduc o platformă europeană care transmite informații despre Uniunea Europeană. Văd în această sală persoane din uh, diferite organizații, persoane pe care le cunosc. Problema pe care o văd eu atunci când vorbesc cu cetățenii normali uh, din afara zonei euro este că aceștia nu sunt uh, interesați de o legislație nouă. Ei vor să știe ce e bine pentru ei. Ei vor ca aceste lucruri să le fie comunicate într-o formă succintă și rapidă. Uh, noi uh, postăm pe platformele de socializare informații uh, Uh, specifice, dar uh, destul de greu de înțeles dacă nu ai uh, o pregătire academică. În următorul în următoarea perioadă va trebui să schimbăm modul în care comunicăm și lucrurile pe care le comunicăm înainte de a le explica oamenilor cât de frumoasă este viața lor, trebuie să ne punem întrebări legate de uh, canalele de comunicare. Uh, canalele de socializare sunt doar un instrument. Televiziunea, radioul sunt la fel de importante. Iar pentru anumite grupuri de vârstă, canalele de comunicare trebuie să fie altele. Deci totul trebuie să fie adaptat în funcție de grupul țintă. Uh, toți trebuie să reflectăm la aceste chestiuni, nu doar eurodeputații, nu doar comisia, ci noi toți, pentru că este sarcina noastră a tuturor. Mulțumesc! Mulțumesc pentru intervenție. Împărtășim punctul nostru de vedere, modul în care comunicăm este extrem de important. Partea, componenta pedagogică trebuie să fie prezentă. Sunt uh, multe lucrări care există. Vă ocupați de comunicare și de informare, deci știți că există multe lucrări în ceea ce privește comunicarea, chiar și pentru uh, copii. Chiar în regiunea de unde uh, provin există un punct de informare european unde uh, uh, se pot da astfel de informații. Sunt lucrări foarte bune pe această temă, dar nu sunt foarte cunoscute și nu sunt difuzate în de ajuns, răspândite în de ajuns. Vorbiți despre mass media, care are un rol esențial, însă, după părerea mea, există și o contrapontere foarte importantă în statele membre, și anume ă, clasa politică națională. Deseori această clasă politică națională care are ușile deschise ă, reprezentanților mass media și care este mult mai auzită uh, decât uh, eurodeputați, a denigrat de multe ori instituțiile europene și a prezentat instituțiile europene ca un țap ispășitor uh, sau um, un consumator de fonduri și modul în care afectează viața cetățeanului european. Cred că mai este mult de făcut uh, în ceea ce privește clasa politică națională uh, aceasta trebuie să fie un uh, vector foarte important, mai important poate decât uh, mass media, pentru ca cetățenii să fie conștienți de această uh, chestiune a cetățeniei europene. Vreți să reacționați? Da, sunt de acord cu dumneavoastră în cea mai mare parte. Ideea este că, mai ales în următorul an și jumătate, este important ca oamenii să înțeleagă că nu e vorba numai de ideea răului Bruxelles. Acest lucru trebuie văzut la nivel local, singurul nivel care contează pentru noi toți. Trebuie să uh, existe mai multă comunicare la fața locului. Asta nu înseamnă că trebuie să existe un punct de informare ca să fie activ la două săptămâni. Nu asta e ideea. Trebuie să îi reunim pe oameni, trebuie să le permitem să pună uh, întrebări. Uh, de multe ori nu sunt întrebări țintite, ei vor să știe de ce există atât de mulți birocrați uh, la uh, Bruxelles, nu e suficient să spui că sunt în număr de 55 de mii mai puțin decât uh, locuitorii Birminghamului. Trebuie să-i faci să, te, să înțeleagă că acești uh, reprezentanți de la Bruxelles sunt pe aceeași linie cu ei, vor să le ușureze uh, viața. Trebuie să schimbăm mentalitățile, uh, trebuie să ajungem la omul de rând, trebuie să vorbim oamenilor, să le permitem să pună întrebări în ceea ce privește comunicarea Uh, nimic uh, nu are valoare dacă nu permiți uh, oamenilor să critique. Există eșecuri și aceste eșecuri trebuie asumate. Mulțumesc. Intervenție fără microfon. Frank Bennion de la Institutul Uh, european din Florența. Mulțumesc că ați organizat uh, această audiere excelentă. Este o inițiativă comună și o să mă refer la acest lucru mai târziu. Uh, tema panelului de astăzi este consolidarea cetățeniei Uniunii Europene, dar așa cum a spus Alison McDonald, este un lucru destul de vag prezentat în tratate. Este o noțiune care este în relație cu statele suverane care au parlamente și formează guverne și impun uh, fiscalitatea pe plan național, ceea ce nu ține de Uniunea Europeană. Deci uh, să vedem ce ar putea să înțeleagă cetățeanul obișnuit. Articolul 20 ne spune că trebuie să permită cetățenilor să uh, se stabilească undeva și să uh, circule. Am vorbit în această dimineață, am vorbit și despre Solvit acum, însă acest uh, lucru privește cam 3-4-5% din populație. Un al doilea element al articolului 20 este de a vota și de a candida pentru Parlamentul European și vom analiza acest lucru în această după amiază. Însă articolul 20 spune, e bine, aceste uh, elemente sunt printre altele și trebuie uh, să ne punem întrebarea ce altceva ar putea să conțină doamna Reding în uh, intervenția sa din noiembrie la Comitetul Regiunilor a spus că oamenii se așteaptă la rezultate palpabile din partea Europei. Și în niciunul dintre documente nu am uh, văzut o, o culegere de drepturi uh, concrete, tangibile, drepturi care să poată să fie exercitate în ultimul deceniu în uh, mai multe sectoare, dar să ne amintim, de pildă, în ceea ce privește uh, călătorile cu avionul, Uniunea Europeană a dat uh, cetățenilor posibilitatea de a avea câteva sute de euro atunci când sunt incidente legate de călătoria lor pe calea aerului. Uh, și așa cum a spus Paul Nemitz, acest lucru este aplicat de instanțele naționale. Sunt uh, multe cazuri E vorba de uh, regulamentul privind uh, roamingul, Uh, prețul convorbirilor în roaming a scăzut de la 47 de eurocenți la 29 de cenți în mai câțiva ani, apoi uh, avem acum și portabilitatea numerelor de telefon. Foarte important uh, este și asistența medicală. Fiecare cetățean are dreptul să fie tratat în altă țară și cheltuielile să fie reimbursate de structurile naționale. Uh, aceste lucruri sunt palpabile, nu trebuie să aibă un caracter transfrontalier. Cetățeanul care stă pe canapea acasă atunci când primește factura telefonică spune Iată, o, oh, e din nou mai ieftină, a scăzut valoarea facturii mele. Poate că este un element uh, component al cetățeniei europene. E vorba de solidaritatea între cetățean și un alt cetățean, și anume cetățeanul Uh, care oferă servicii uh, aeriene sau uh, telecom. Sunt chestiuni care ar trebui să facă parte din informațiile care îi sunt oferite cetățeanului european. Este excelent că avem uh, această inițiativă comună astăzi. Doi jucători importanți, uh, Comisia și Parlamentul, au organizat această audiere. Dacă te duci la aeroportul Zaventem, uh, o să vezi un afiș în legătură cu drepturile călătorului și acolo se spune Parlamentul și după aceea există și un alt poster care spune Comisia. Cred că există un interes comun ca aceste informații să fie puse la dispoziția celor interesați sub semnătura celor uh, două instituții. Unii cred că uh, există un volum foarte mare de informație în care nu reușesc să se mai descurce. Cred că trebuie să încercăm să facă să parvină mesajul ce are nevoie uh, cetățeanul european. Vă mulțumesc. No, mais toujours intéressant. Interesant, uh, mulțumesc pentru intervenție. Am spus că există și alte întrebări, domnule, vă rog. Damen und Herren, mein Name ist Jens Bargans, ich komme aus Deutschland. Mă numesc Jens Bargans, vin din uh, Düsseldorf, din Germania și doresc uh, să fac câteva observații legate de cele spuse de antevorbitorul meu. În uh, urmă cu aproape două săptămâni, președintele american a ținut discursul său anual referitor la starea națiunii, acel State of the Union Address. La începutul discursului uh, lui a spus, uh, stimați membri ai Congresului, stimați cetățeni, dacă citim discursul domnului Barroso, pe care îl ține și dumnealui anual, referitor la starea Uniunii, cred că ultima dată acest discurs a fost prezentat în toamna anului 2012, putem constata că discursul dumnealui începe cu cuvintele domnule președinte, stimați eurodeputați. Și aici se încheie. Nu se spune nimic de stimați cetățeni. Și mi se pare un exemplu elogvent pentru ce nu merge bine în Uniunea Europeană. Există și alte exemple asemănătoare. Cred că cu toții dintre cei prezenți astăzi aici putem uh, veni cu exemple. Dacă analizăm uh, programul Consiliului uh, Uniunii Europene, vedem că acolo se pune accentul pe stabilitatea financiară, durabilitate, siguranță, dar uh, subiectul cetățeniei în Europa se găsește adesea pe unul din ultimele locuri din această listă. Părerea mea personală. Eu sunt președintele unei mici asociații din Düsseldorf. E vorba de o asociație a unor cetățeni implicați. Mi se pare că astăzi, de fapt, nu vorbiți de cetățeni, ci vorbiți de un subiect de drept. Totul este consacrat în niște termeni juridici. Sunt și eu jurist, și um, cetățeanul european nu e doar un subiect al legislației. Dacă vorbim de cetățeni în Europa, acesta e mesajul meu pentru dumneavoastră. Nu e vorba doar de jargon juridic, de chestiuni legale, juridice. Trebuie vorbit în Europa și de filozofie, și de emoții, și de spirit. Pentru că, în caz contrar, uh, avem o Europa goală. Și cred că e tocmai uh, starea pe care o dorim să o evităm cu toții. Și doresc să conchid uh, cu un mesaj, cu un apel la adresa dumneavoastră. Haideți să vorbim mai mult despre ceea ce se află dincolo de normele juridice. Haideți să vorbim despre ce vor de fapt cetățenii europeni și de faptul că aceștia doresc să fie amintiți de domnul Barroso atunci când își prezintă o dată pe an uh, raportul referitor la starea Uniunii. Și când vorbesc de cetățeni, mă adresez acum uh, în deosebire reprezentantului Comisiei, cred că este foarte important să subliniem uh, cât vă interesează de fapt părerea cetățenilor dacă trăim într-o democrație și Europa e o democrație, dacă vorbim de uh, aprobarea cetățenilor, e un pic ca și cum uh, într-o grădină zoologică, uh, directorul grădinii zoologice ar anunța aprobarea animalelor din acea grădină zoologică. Haideți să nu ne concentrăm doar asupra articolelor, aliniatelor, asupra dreptelor, haideți să vorbim de faptul că plasăm cetățenii europeni um, în mod uh, automat în centrul discuțiilor noastre. Și că nu sunt doar un punct pe un tabel. Mulțumesc! Merci pour votre intervention. Mulțumesc pentru această intervenție și pentru uh, faptul că v-ați concentrat pe aceste mm, aspecte. Oricum, uh, când vorbim despre cetățeanul uh, european, aș folosi metafora pe care ați folosit-o și dumneavoastră, aceea din domeniul medical. Ar fi ca și cum un mare profesor de medicină uh, ar vorbi numai de cifre, dar nu de pacient. Cam la nivelul acesta discutăm. Mai dorește cineva să pună o întrebare? Vă rog, domnule. Mulțumesc. Mă numesc Nicolas Newman, sunt secretar general al organizației prezentate deja de colegul nostru Cristapulos mai devreme, europeni în întreaga lume. Această organizație reunește asociații ale expatriaților europeni. Astfel, acoperim persoane care trăiesc din alte țări uh, din Uniunea Europeană, dar și din alte țări ale lumii. Foarte multe probleme au fost rezolvate în interiorul frontierelor europene, însă aceste probleme persistă în afara Uniunii Europene. Contrar a ceea ce spunea doamna Volean mai devreme, există state membre ale Uniunii Europene care discriminează împotriva propriilor cetățeni. Țara mea, Regatul Unit, este una dintre aceste țări. Pensionarii sunt cetățeni europeni ai Uniunii Europene și dacă pleacă din Regatul Unit sau din Uniunea Europeană pentru a se stabili în altă parte din lume, uh, își văd pensiile înghețate la nivelul la care se aflau când au emigrat. Totuși, sunt cetățeni ai Uniunii Europene. Aceasta poate avea un efect pervers chiar și în interiorul Uniunii Europene. Există un caz uh, pe care l-am văzut recent. O persoană s-a întors din Australia. Uh, a exista un acord între Regatul Unit și Australia. Însă Regatul Unit are o posibilitate de opt-out care restricționează posibilitățile pensionarilor de a, uh, pensionarului de a se deplasa în Uniunea Europeană. Deci dacă pleacă din Uniunea Europeană își pierde toată pensia din uh, Uniunea Europeană. Cred că este ilegal, iar uh, curțile din uh, Marea Britanie totuși uh, au emis o hotărâre împotriva acestei prevederi. Pe de altă parte, există trei, între 35 și 60 de milioane de europeni care sunt discriminați. Există și problema dublei naționalități sau a naționalității multiple. Dacă ai naționalitate multiplă în Uniunea Europeană, nu este neapărat așa o mare problemă. Dar dacă emigrezi în Canada, de exemplu, pentru a accesa un loc de muncă, trebuie să fii canadian. Unii își pierd naționalitatea din Uniunea Europeană ca să devină cetățeni canadieni, iar aceasta poate avea consecințe foarte grave în această după amiază vom discuta despre voturile, despre drepturile de vot și există foarte multe chestiuni legate de acest subiect. Nu am să intru acum în detaliu, însă există discriminări împotriva cetățenilor europeni care trăiesc în afara Uniunii Europene. În Uniunea Europeană însă majoritatea problemelor au fost rezolvate. Mulțumesc! Mulțumesc că ați uh, ridicat uh, din nou această uh, problemă a expatriaților pe teritoriul european. Domnule Miț, vreți să luați cuvântul? Da. Mulțumesc pentru contribuțiile aduse. Aș vrea să evidențiez faptul că felul în care Comisia abordează conceptul cetățeniei nu este unul pur juridic, nu se limitează la titlul 5 din tratat, la Uh, capitolul cetățenie. Dacă vă uitați la raportul privind cetățenia din 2010 și veți găsi același lucru în uh, raportul care va fi publicat în luna mai și acțiunile pe care aceste rapoarte le relefează uh, cele 25 de acțiuni, ele conțin multe acțiuni care merg dincolo de capitolul cetățeniei. Cred că este adevărat noțiunea de cetățenie privită din punct strict juridic este oarecum vagă și o să fiu cinstit atunci când uh, ne uităm la ceea ce vom include în raport, ne gândim la chestiunile de actualitate principale care sunt de uh, interes major pentru uh, persoane în acest moment de integrare. Poate că uh, Uh, procedăm corect sau uh, uh, greșit, Parlamentul își va avea punctul său de vedere oricum, dar nu este o abordare pur uh, juridică. în al doilea rând, am luat notă și am citit și eu speech-ul în ceea ce privește starea uh, națiunii. Cred că a fost unul foarte bun, însă să fim corecți. Președintele uh, Comisiei a spus un lucru foarte important și anume crede și Comisia consideră că alegerile europene care urmează vor fi alegeri în care uh, candidații pentru Comisia Europeană, pentru a deveni uh, președinte al Comisiei Europene, va fi cunoscut oamenilor de către grupurile partidelor politice. Deci nu procedăm ca în Statele Unite cred că este foarte aproape de ceea ce gândesc vicepreședintele Vivian Redding și președintele Barroso să arate care sunt candidații pentru funcția de președinte al Comisiei Europene să facă această funcție mai aproape de populația Europei. Cred că este un aspect bun, demn de luat în considerare această comisie, vicepreședintele Reding și președintele uh, Barroso au făcut această propunere importantă care a fost discutată foarte mult în trecut. De data aceasta însă sperăm că lucrurile se vor întâmpla în realitate și, sincer, eu personal cred că partidele care vor face acest lucru vor avea avantajul primului pas este vorba de votul lor și uh, vor spune cine va fi candidatul pentru funcția de președinte al Comisiei Europene. Președintele, mulțumesc, domnule Nemiț. Vă rog. Vă mulțumesc foarte mult. Lucrez pentru un ONG din Londra și sunt uh, membră a Alianței uh, britanice pentru Europa cetățenilor. Uh, vreau să aplaud uh, uh, contribuția persoanei din Düsseldorf, pentru că cred că retorica și ideea unei Uniuni Europene vii este extrem de importantă pentru că Europa nu sunt numai cei reprezentați aici, ci trebuie să fie persoane la care să existe un acces efectiv. sunt uh, probleme legate de cumpărarea unei mașini, o vacanță, uh, o factură telefonică uh, mai scăzută, un cost scăzut pentru factura telefonică. Sunt lucruri pentru cetățeanul de rând care preocupă și constituie un interes major pentru cetățeanul de rând. Problema cu care mă întâlnesc zilnic e vorba de Uh, cei care aparțin minorităților rome sau uh, celor care nu au un adăpost și problemelor acestora. Nu sunt lucruri foarte atrăgătoare de discutat, însă sunt uh, aspecte care afectează viața acestor categorii și autoritățile locale trebuie să aprobeze această problemă sunt întârzieri nejustificate uh, când e vorba de accesul la documente, e vorba de o uh, limită de șase luni uh, care este impusă în legislația europeană. Am un client al cărui pașaport a fost practic răpit de autoritățile locale timp de trei ani. Deci persoana nu are uh, acces la prestațiile sociale de, pe care, de, la care are dreptul. Există și uh, obstacole impuse de autoritățile naționale atunci când e vorba de accesul la uh, prestațiile sociale. Este domeniul uh, în care activez. Uh, este nevoie de un număr de asigurări uh, sociale pe care trebuie să îl aibă fiecare pentru a avea acces la aceste prestații sociale. Este păcat că domnul Cashman a plecat pentru că consider că Uh, ceea ce a spus uh, se referă la tratamentul aplicat minorităților. M-a interesat uh, în ceea ce a spus doamna Corața Bild și anume conlucrarea cu autoritățile locale. Însă am vrea o articulare mai bună. Vorbim despre formarea Uh, autorităților locale pentru ca acestea să ia uh, hotărâri mai bune sau vorbim despre litigii sau despre amândouă. Cred că nu trebuie să inițiem proceduri de infringement. Uh, domnul McQueen a vorbit despre slăbiciunea relativă a persoanelor în raportul cu structurile nu trebuie să inițiezi o procedură de infringement pentru a-ți exercita drepturile. Uh, trebuie uh, uh, să nu existe un decalaj între drepturile, care sunt aceste drepturi și modul în care poți să le exerciți. Trebuie să ne implicăm în munca autorităților locale, cei care iau deciziile la nivel local și care poate nu sunt reprezentați astăzi aici. Mulțumesc, Ana Maria. Uh, am uh, lucrat uh, considerabil în îndeosebi asupra guvernanței pieței unice. Nu lucrăm împotriva sau în litigiu cu autoritățile locale, lucrăm cu acestea, pentru că facem parte din aceeași comunitate. În cele din urmă, destinatarul este cetățeanul. Și trebuie să ne coordonăm mai bine și ex ante. E un lucru asupra căruia am hotărât în cadrul ședinței plenare în urmă cu câteva săptămâni. Și e vorba de hotărâri care ne afectează viața de zi cu zi. Constatăm că adesea interpretarea, îndeosebi în cazul directivelor, este cea care diferă. Și vă dau un exemplu. În Suedia, în urmă cu câteva săptămâni, oamenii nu mai puteau să-și ia prin SMS biletul de autobuz. Costul unui bilet era de 3 euro. Și e vorba de rezultatul punerii în aplicare al unei directive menite să simplifice plățile, dar fusese adoptată la nivel național, astfel încât impuseseră o serie de cereri pentru registrare, de exemplu, Uh, împotriva și spălării de bani. Știți că poate <laughs> de altfel, cei 3 euro pentru biletul de autobuz nu e tocmai modalitatea cea mai ingenioasă de a spăla bani, dar e vorba de un lucru care a pus probleme unor mii de persoane care nu mai puteau să meargă la lucru, de exemplu, pentru că nu puteau să-și ia biletul pentru autobuz. Iată, trebuie să ne coordonăm mai bine la începutul procesului legislativ cu autoritățile naționale, cu parlamentele naționale, cu autoritățile locale și regionale din Europa. 70% din programul de lucru al acestor autorități vine de la Bruxelles. Și ei sunt responsabili de atingerea obiectivelor și de îmbunătățirea vieții de zi cu zi a cetățenilor. Când mă întorc în Suedia, aud în permanență că de vină e legislația europeană. Dacă nu depășim acest obstacol, nu printr-un litigiu, ci colaborând, nu vom reuși să atingem obiectivele pe care le dorim pentru cetățeni doar de la Bruxelles. Și atunci să mai fac o observație. De ce acele persoane care lucrează în instituțiile naționale nu sunt numiți birocrați, sunt numiți consilieri instituționali, iar toți cei care lucrează la Bruxelles sunt numiți birocrați? Uh, cu toții lucrăm pentru a pune în aplicare legislația europeană. Dacă nu se schimbă această percepție că tot ce se întâmplă la Bruxelles are un caracter birocratic, se opune cetățenilor, e tehnocratic și tot ce se întâmplă acasă e pentru cetățeni, atunci cetățenii vor pierde. Pentru că, în caz contrar, uh, suntem lipsiți de puteri. Cu toții vă aflați astăzi aici pentru că v-am invitat. Vrem ca cetățenii să fie prezenți în această instituție. Nu vrem doar politicieni și tehnocrați. Altfel, nu ați fi astăzi aici. Vă mulțumesc pentru observațiile dumneavoastră. La parol, uh, just... Mulțumesc, vă voi da după aceea cuvântul, dar acum uh, două răspunsuri din partea domnului Neimitz. Aș dori să răspund uh, rapid doamnei din Marea Britanie. Sigur că trebuie să avem toate aceste instrumente despre care vorbeați. Avem nevoie de proceduri de infringement. Nu vă costă nimic să vă plângeți la comisie. De exemplu, pentru Regatul Unit și cu privire la dificultățile pe care le-ați menționat dumneavoastră. Avem o procedură de infringement în curs legată specific de români și bulgari. Nu exclusiv, dar în mod specific. Trebuie să-i instruim pe oameni și trebuie să-i convingem Trebuie să le explicăm uh, oamenilor, autorităților locale, autorităților naționale că nu este în interesul lor să pună dificultăți dacă vine un cetățean uh, nou și trebuie să aștepte ani de zile ca să aibă acces la servicii de sănătate de bază, nu e bine pentru orașul respectiv, pentru că omul se îmbolnăvește și nu poate fi tratat. Cred că trebuie să instruim, să convingem, iar în cazurile cele mai dificile să continuăm să uh, ne judecăm prin procedură de infringement sau prin instanțele naționale trebuie să folosim aceste instrumente în paralel. Bineînțeles, uh, Solvit este un succes uh, extraordinar, dar nu, pretind, nu vreau să pretind că toate succesele vin de la Comisia Europeană. Este important să dăm credit și judecătorilor naționali care nu sunt birocrați de la Bruxelles, dar care aplică cu conștiinciozitate legislația europeană în interesul cetățeanului. Aceștia sunt aliații noștri cei mai importanți și trebuie să le dăm credit ori de câte ori avem ocazia, așa cum trebuie să o facem și cu organizațiile dumneavoastră care le permit cetățenilor să își acceseze drepturile și să folosească diferitele instrumente adaptat la situația lor specifică. Mulțumesc, doamna Vălean. Aș vrea doar să fac o observație. Uh, pentru că dezbaterea de astăzi nu se referă la Europa în general. Sigur, este tentant să facem asta. Nu se referă la, regulament, la regulamente, la subsidiaritate sau la piața internă. Sigur, toate acestea sunt dezbateri foarte interesante, dar când vorbim despre cetățenia europeană, nu ar trebui să înțelegem că este vorba de o cetățenie de la Bruxelles. Nu este vorba de o clasă de cetățeni care uh, ascultă de Bruxelles și care respectă reguli europene. Cetățenia europeană este suma cetățeniilor oamenilor din statele membre. Suma statelor membre înseamnă cetățenie europeană, plus câteva reguli și legi uh, care instituie respect pentru drepturi atunci când cetățenii uh, circulă dintr-un stat membru în altul. Asta înseamnă libera circulație. Este singura legislație care are sens pentru cetățenii europeni, plus dreptul de a vota la alegerile locale și la nivel european. Și aceasta este dezbaterea care va avea loc după amiază. Așadar, când vorbim despre cetățeni europeni, nu vorbim despre o altă clasă de cetățeni, ci despre suma cetățenilor din statele membre. Bruxelles nu trebuie să fie considerat ca orașul uh, cel mai uh, important uh, din Europa. Este vorba despre Bruxelul instituțional și nu um, de cel belgian. Nu este vechea Romă, nu este Constantinopolele uh, Europei. Este doar un loc în care oamenii încearcă să îmbunătățească piața unică și altele. Uh, nu înseamnă că guvernele naționale sunt uh, dușmanii și uh, Parlamentul European știe cei mai bine. Spun asta în calitate de eurodeputat, cu respect pentru instituții. Nu trebuie să înțelegem că cetățenia europeană uh, este mai bine, este mai bună decât uh, o cetățenie română, suedeză, belgiană și așa mai departe. Mulțumesc, doamna Vălean. Aș vrea să revin la procedurile de infringement. În, sigur, să sperăm că nu se ajunge în acel stadiu, dar sunt niște proceduri foarte utile. Am fost săptămâna trecută într-o misiune de anchetă în Galicia, unde am primit, de unde am primit foarte multe petiții pe probleme de mediu. Și cea mai veche petiție datează de acum 20 de ani. A trebuit să se lanseze o procedură de infracțiune, de infringement, împotriva Spaniei, pentru ca autoritățile locale și regionale să se miște și să lanseze proceduri uh, pentru a crea stații de epurare și așa mai departe. Dacă nu s-ar fi mobilizat cetățenii europeni, autoritățile locale, pescarii care pescuiesc în uh, golfurile respective, dacă n-ar fi existat toată această mobilizare, cred că lucrurile ar fi rămas așa cum erau, iar autoritățile locale nu s-ar fi mișcat. Sigur, aceste proceduri de infracțiune uh, nu sunt de dorit, dar uh, sunt utile. Uh, și autoritățile regionale uh, Uh, din momentul în care s-a lansat o procedură de infringement, au luat măsuri. Acum îi dau cuvântul domnului de acolo. Foundations. Um, Commissioner Redding said Doamna comisar Reding a spus că cetățenii se așteptă la rezultate palpabile și a spus, a dat uh, exemplu uh, comerțul electronic mai eficient și costuri de roaming scăzute. Uh, Mă refer acum la persoanele dezavantajate din noile state membre. Anul acesta, în anul cetățeanului, vă îndemn ca drepturile fundamentale ale cetățenilor, inclusiv uh, a drepturilor minorităților uh, romi uh, care nu au locuințe, care nu au un acces la educație, fac deci un apel ca în acest an să dăm uh, atenție abuzurilor de drepturi fundamentale. Ne-am săturat de angajamente în numele Cartei uh, uh, Drepturilor Omului. Mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră. Știți, uh, problematica romilor revine deseori în dezbaterile noastre și există foarte multe lucruri de spus pe această temă, însă pot să vă asigur chiar dacă situația este departe de a fi perfectă, se ține cont de uh, cazul uh, romilor. Aș vrea să preiau uh, ceea ce s-a spus. Sunt de la o organizație non-guvernamentală care reprezintă drepturile uh, cetățenilor. Doamna Vălean a spus că una dintre provocări uh, Uh, constituie uh, expulzarea romilor uh, din Franța. Ca rezultat al acestei probleme am dorit să știm dacă instituțiile europene vor face presiuni asupra uh, autorităților uh, naționale pentru ca romii să își cunoască drepturile. Dacă Comisia intenționează alte acțiuni pentru ca romii să știe că au dreptul să nu fie discriminați. Mulțumesc. O să dau cuvântul domnului Nemitz, dar avem și un uh, parlamentar care este uh, rom. Domnule Nemitz, vă mulțumesc foarte mult. Comisia a făcut un raport de evaluare în ceea ce privește evoluția uh, strategiei privind uh, romii în mai 2012. S-a subliniat faptul că trebuie făcut mai mult atunci când este vorba de uh, finanțarea pentru incluziunea romilor, mecanisme de monitorizare, combaterea discriminării și segregării. Cred că răspunsul clar la întrebarea noastră este da, suntem uh, în dialog cu statele membre. Acest raport a fost publicat și cred că este corect să spunem că această comisie, sub conducerea domnului Barroso și a vicepreședintelui Reding, atunci când este vorba de acțiuni în favoarea drepturilor populației rome, uh, și uh, activitatea în general uh, privind strategia și planul uh, în privința romilor uh, au fost uh, cele mai active uh, din ultima vreme. Vă mulțumesc foarte mult! Doamna Lambert. Mulțumesc. Doream să abordez câteva din punctele observate, din uh, observațiile făcute nu în ultimul rând dreptul la o bună administrație, pentru că cred că acesta este un aspect important când vine vorba de atingerea obiectivelor. În acest sens, litigiile, procedura de infringement au devenit extrem de utile. Există de multe ori o intervenție la nivelul statelor membre care întârzie etapele procesului și cred că în cadrul uh, noului program privind dreptul cetățenilor, vom aborda și problema formării și a finanțării acesteia pentru a remedia anumite probleme legate de discriminare și, nu în ultimul rând, uh, securitatea socială și când vine vorba de dimensiunea pensiilor, există, bineînțeles, uh, dreptul fiecărui stat uh, de a determina, de a stabili fiecare pensie în, în propriul fel, lucru care adesea generează situații de sărăcie, dar în uh, contextul în care există cetățeni din state terțe care lucrează în Uniunea Europeană, a um, fost introdusă în discuție și problema accesului acestora la pensii. Știu că un, Comisia lucrează acum la înțelegeri privind um, un sistem de pensii transfrontalier. Știm că în multe state membre finanțarea acestora a fost redusă, lucru care crește și mai mult importanța programelor de cetățenie, pentru că putem alimenta rețeaua europeană, dar nu cea națională. Și în ultimul rând, uh, Comisia pentru Ocuparea Forței de Muncă va revizui felul în care legislația antidiscriminare funcționează în sectorul ocupării funcției, ocupării locurilor de muncă. Vom vorbi de asemenea și de accesul la îngrijiri și felul în care statele membre au folosit uh, fondurile, îndeosebi când vine vorba de furnizarea serviciilor pentru populația Roma, fonduri pe care multe state membre au hotărât să nu le acceseze. I'd like to take up the point. Doamna McDonald, aș dori acum să continui ideea ridicată de mulți din cei prezenți astăzi aici, anume drepturile fundamentale ale cetățeniei. Revenim la problema ridicată mai devreme în ceea ce privește domeniul de aplicare. E foarte interesant pentru că e adevărat că întreaga dezbatere care a dus la redactarea Cartei Drepturilor Fundamentale s-a purtat de-a lungul acestei linii de a face ca cetățenii europeni să conștientizeze drepturile pe care le au. A fost mai degrabă un exercițiu de relații publice. Acum, carta are un caracter obligatoriu, după cum știm, în urma tratatului de la Lisabona și dezbaterea devine tot mai serioasă. Se recurge în repetate rânduri la Curtea Europeană de Justiție, iar Curtea dă dovadă de precauție când vine vorba de adevărată relație în mediul academic să poartă discuții și în acest sens. Știți că există situații în care Curtea Europeană de Justiție a spus foarte clar, nu, dacă e în afara domeniului de aplicare a legislației europene, atunci trebuie să recurgeți la Convenția Europeană privind drepturile omului. Noi nu putem face nimic. Nu știu dacă cei prezenți astăzi aici ar accepta acest lucru. Știm că există un articol 7, știm că există de asemenea niște proceduri foarte clare și am impresia că multora din cei prezenți în sală le-ar plăcea ca instituțiile să facă un efort suplimentar pentru ca această relație între instituții și drepturile fundamentale să se concretizeze. Poate că e o idee pe care Comisia ar putea să o includă în raportul său. Mulțumesc. Mi-a cerut cuvântul doamna Nura Mol. Îmi cer scuze dacă v-am stâlcit numele. Thank you very much. My name is... Mulțumesc. Mă numesc Lulu Mol. Sunt uh, avocat la Air Center, la centrul Air și aș vrea să mă refer la ceva la care s-a făcut aluzie de către unii vorbitori în această dimineață. Acum 24 uh, de ani, uh, concluziile de la Tampere au hotărât că Uniunea Europeană va întreprinde toate acțiunile necesare pentru a se asigura că cetățenii din uh, state terțe care sunt rezidenți în Uniunea Europeană vor beneficia de un set de reguli uniforme care le vor conferi un statut cât mai apropiat de, cei ai, de cel al cetățenilor europeni. Și după 24 de ani încă nu am ajuns prea departe Există directiva privind uh, rezidenții pe termen lung și directiva privind reîntregirea familiei. Propunerile Comisiei au fost minunate, însă statele membre au diluat aceste propuneri și au insistat uh, că uh, trebuie să existe o putere de discreție la nivel național dar nu am ajuns atât de departe pe cât ar fi trebuit cetățenii uh, rezidenți din alte țări, din afara Uniunii, plătesc aceleași contribuții ca și cei din Uniunea Europeană, dar nu au aceleași beneficii. Trebuie să știm dacă în 2013 uh, vorbim despre cetățeni cu C mare, uh, cei care au cetățenia tehnică uh, conferită de calitatea de membru al Uniunii sau cetățeni care împărtășesc responsabilitățile comune, povara financiară comună și toate celelalte uh, caracteristici ale cetățeniei, cu excepția numeroaselor beneficii și privilegii. Cred că trebuie să avem o cetățenie europeană inclusivă și nu una exclusivistă. Domnule Venable. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că după această dezbatere foarte interesantă și diversificată, cred că sunt încurajat de ideea de a avea o cartă care să pună oarecum Uh, mai mult accent și să organizeze mai bine diferite niveluri uh, geografice. S-au spus o serie de lucruri care cred că merg în uh, direcția de a spune da, da, da, un răspuns afirmativ chiar și uh, cei cu pregătire juridică sunt de acord, ceea ce m-a surprins, pentru că uh, le cam place complexitatea. Cel puțin la nivelul uh, local există o nevoie clară de simplificare. Există o listă a drepturilor care merge dincolo de libera circulație și cetățenia uh, înseamnă mai mult decât drepturile, înseamnă și accesul și apartenența uh, la ceva, așa cum am auzit. Deci trebuie să mai lucrăm la această problemă. Însă există trei zone uh, mari de interes pe care trebuie să le abordăm. Una o reprezintă faptul că există drepturi fundamentale, dar există și uh, drepturi care sunt legate de viața de zi cu zi a oamenilor, în dreptul mediului, așa cum a spus domnule președintelui, uh, dispozițiile privind piața uh, internă și cum facem legătura între o cartă foarte simplă și tot acest uh, labirint al legislației. O a doua problemă este una care tocmai a fost ridicată în discuție. Pericolul de a încerca să împingem prea departe problema cetățeniei uh, europene și să mărim decalajul față de mm, cetățenii unor terțe țări. E o chestiune temporară, dar uh, cu un caracter tehnic pronunțat. Și o a treia problemă este recunoașterea faptel, faptului că nu știm care este uh, domeniul de aplicare al conceptului de cetățenie europeană. Am discutat minoritățile. Pentru mine, minoritățile sunt în articolul 2 din tratat și asta nu poate fi trecut cu vederea. Uh, putem uh, spune că e vorba de un concept uh, în derulare și uh, nu știm încă care sunt limitele și domeniul clar de aplicare. Mulțumesc, domnule Venable. A spus câteva cuvinte în chip de concluzie. Ajungem la finalul acestui schimb de idei de dimineață. Vedem cât de mare este sarcina și uh, responsabilitatea noastră în a inspira un adevărat suflu Europei. Sunt lucruri pertinente care au fost puse în discuție și uh, o să ne gândim la aceste teme atât la Comisie cât uh, și în Parlament și la nivelul tuturor partenerilor noștri. Desigur, e nevoie de un plus de informație uh, de mai multă uh, pedagogie și coordonare între uh, statele uh, membre. În Franța avem instituită o zi a cetățenilor pentru tinerii de 16 ani. Poate că ar trebui să instituționalizăm o zi a cetățeanului european în încercarea de a explica și de a prezenta Uh, relația dintre cetățeanul european, cetățeanul francez sau cetățeanul celorlalte 26 de state membre. Vă mulțumesc pentru participare, pentru idei. Unul dintre drepturile uh, dumneavoastră este să beneficiați de un prânz uh, la ieșire. Vă rog să nu vă uitați ecusonul dacă ieșiți din clădire nu puteți să mai intrați cu Uh, Ecusonul, deci vă rog să spuneți uh, organizatorilor aflați în afara uh, sălii dacă trebuie să părăsiți clădirea din diverse motive pentru ca să puteți să intrați din nou după aceea. Reluăm la două și jumătate. Vă mulțumesc! Merci, merci. Merci.